Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs. Domnule președinte, doamnelor și domnilor, stimați colegi, vă propun să facem liniște în sală și să începem lucrările. Je souhaite la bienvenue à tous les participants à cette Doresc să urez bun venit tuturor participanților acestei reuniuni a Comisiei Taxe, care este în același timp o conferință interparlamentară. Și aș dori în primul rând să-i urez bun venit domnului președinte Wiesenberg și reprezentantul președinției olandeze președintele Comisiei de Finanțe al Camerei Reprezentanților din Parlamentul olandez și, de asemenea, tuturor reprezentanților Comisiilor de Finanțe din Parlamentele Naționale. 20 de state sunt uh, reprezentate și 37 de camere parlamentare diferite. Am fi fost și mai numeroși dacă nu am fi avut unele Um, neconcordanțe de calendar, pentru că în unele state tocmai au fost sau tocmai urmează să fie alegeri parlamentare, la care se adaugă și motivele tragice binecunoscute ale atentatelor de la Zaventem. Cât că ați văzut cu toții ordinea de zi. Dacă nimeni nu se opune, ordinea de zi se consideră adoptată. La punctul 2, câteva comunicări ale președintelui. Ca toate reuniunile Comisiei Temporare Taxe, această reuniune este publică și transmisă prin internet, prin web streaming în direct. Toate limbile oficiale ale Uniunii Europene pot fi utilizate în reuniune. Eu îmi vorbesc limba maternă, la fel puteți face și dumneavoastră. Aș dori să vă mai amintesc că mandatul Comisiei noastre temporare taxe a fost extins până la finele lunii iunie și deci, după primele concluzii din decembrie, Comisia taxe își va prezenta concluziile definitive la sfârșitul lunii iulie și nu iunie, cum am spus la început. Vreau să vă amintesc de asemenea că pe 28 aprilie va avea loc un atelier privind uh, mai multe studii care au fost cerute Departamentului de Politici A. Și vă mai amintesc și că reuniunea de astăzi va fi completată și urmată de o altă reuniune interparlamentară la care sunt invitați parlamentarii de aici, din cele 28 de state membre, și de asemenea parlamentele din toate statele, aproximativ 80 de state, implicate, grație OCDE, în această muncă de pregătire a recomandărilor numite uh, BEPS Action Plan. Această reuniune va avea loc pe 2 mai la Paris, peste doar câteva săptămâni, și va fi pentru noi o ocazie, după schimbul de opinii pe care îl purtăm la nivel european, să facem schimb de opinii, de impresii, de idei cu reprezentanții tuturor celorlalte state asociate la acest proces. Apoi, trebuie să adoptăm procesele verbale ale reuniunilor din 14-15 martie și 21 martie. Dacă nimeni nu are obiecții până la finele reuniunii, se vor considera adoptate. Pe scurt, um, acum o introducere ca să vă amintesc care este obiectivul acestei reuniuni și contextul în care se înscrie această întâlnire. Înainte de toate vreau să-i mulțumesc domnului Peter Duisenberg, președintele Comisiei Permanente privind finanțele din Camera Reprezentanților uh, din Parlamentul Olandez. Amândoi conducem reuniunea împreună, Peter nu va rămâne toată după amiaza, dar e foarte important ca astfel de evenimente să fie conduse împreună de, de reprezentanții Parlamentului statului care deține președinția Uniunii Europene și de reprezentanții Parlamentului European. Încă o dată aș dori să vă mulțumesc pentru prezență. Din 20 de adunări parlamentare reprezentate. Avem 10 la care este prezent președintele sau vicepreședinții și vom uh, acorda câte 5 minute președinților comisiilor de finanțe din parlamentele naționale care au venit aici. Apoi, aș dori să mulțumesc uh, adunării naționale din Franța și Camerei Comunilor din, Comunelor din Regatul Unit, care ne-au trimis uh, poziții în scris pregătitoare care pot fi găsite în dosarul um, electronic pe care îl găsiți pe internet și de asemenea îi rog pe ceilalți reprezentanți din celelalte parlamente dacă au uh, comentarii înscris de transmis după această reuniune să ni le transmită. Ideea generală este să vedem uh, care sunt uh, pozițiile parlamentelor naționale după toate textele adoptate, după toate propunerile făcute în ceea ce privește evaziunea fiscală practicată de multinaționale, punctul de pornire al acestor eforturi fiind scandalul LuxLeaks, Mai recent a mai apărut un scandal, Panama Papers, care vizează mai mult decât impozitarea întreprinderilor, pentru că pentru impozitarea întreprinderilor miza este echitatea fiscală, justiția fiscală, dar și buna funcționare, corecta funcționare a mm, întreprinderilor, care este vitală pentru familia europeană, pentru piața unică și pentru competitivitatea noastră la scară mondială. Așadar, s-au făcut mai multe recomandări la nivel mondial de către G20 și OCDE la finele anului trecut, iar în Uniunea Europeană, prima decizie adoptată în timpul președinției luxemburgheze a fost directiva privind uh, schimbul uh, de informații privind deciziile fiscale, și o a doua serie de propuneri a venit din partea Comisiei Europene. Este vorba de pachetul de uh, pachetul pilotat acum de președinția țărilor de jos. Parlamentul European a făcut la rândul lui anumite recomandări pe care vi le-am trimis fie că e vorba de regulile care se pot aplica în Uniunea Europeană, și anume armonizarea bazei de impozitare pentru marile întreprinderi, sau reguli mondiale și în uh, ceea ce privește regulile mondiale, Parlamentul European susține recomandările din partea OCE. Și așteptăm un nou pachet de propuneri din partea Comisiei Europene în a doua jumătate a acestui an. În legătură cu aceste subiecte, Parlamentul European nu are competențe directe pentru că um, fiscalitatea ține de dumneavoastră, de parlamentele naționale. De, însă depinde de noi să organizăm astfel de uh, reuniuni ca să vă permitem tuturor să uh, faceți schimb de idei, de propuneri uh, între dumneavoastră și să vă ajutăm să țineți cont de dimensiunea europeană și internațională și de opțiunile naționale pe care uh, le va face până la urmă fiecare stat. Iar uh, competențele comunitare sunt unele care fac obiectul unanimității. Așadar, nu se poate să se impună unui stat o soluție cu care guvernul sau parlamentul acelui stat nu ar fi de acord. Rolul nostru acesta este, însă ni se pare că e foarte important pentru că este limpede că avem nevoie de un acord pe cât mai multe teme în Uniunea Europeană, în relația cu partenerii OCDE și în relația cu Statele Unite. Avem nevoie de poziții comune ori de câte ori este posibil și intenția noastră este să trimitem o delegație din partea Comisiei noastre în Statele Unite la jumătatea lunii mai pentru a discuta cu reprezentanții de acolo și să ne asigurăm că și americanii pornesc de la aceleași recomandări OCDE, pornesc de la aceeași bază și că împărtășesc în măsura posibilului uh, punctele noastre de vedere. În această după amiază am să-l rog pe domnul președinte Duisenberg să facă o mică prezentare introductivă. Apoi, domnul director general de la Comisia Europeană, domnul Quest de la Digitax Sud, ne va prezenta situația după ultimele propuneri ale Comisiei și vreau să-i mulțumesc domnului Quest pentru prezență. Și apoi vom da cuvântul câte 5 minute celor patru președinți de comisii din Parlamentele Naționale care ne onorează cu prezența, din Grecia, din Senatul Italian, din Parlamentul Ungar și din Senatul Poloniei. Și apoi, așa cum se obișnuiește la aceste reuniuni interparlamentare, aveți uh, formularele pe care le puteți completa dacă doriți să luați cuvântul și vom da cuvântul la câte doi parlamentari naționali și apoi la câte un parlamentar european rând pe rând. Mulțumesc și dau cuvântul domnului Duisenburg. Sí. Uh, thank you, Mr. Lamassur. Mulțumesc, domnule Lamasur. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, Aș dori, în primul rând, să mulțumesc colegului Alan Masur pentru organizarea acestei reuniuni cu parlamentele naționale, la care m-a invitat și pe mine, pentru câteva observații introductive. La dejun am avut ocazia să facem un prim schimb de opinii, de idei, pe subiectul nostru de astăzi. Și pentru mine este clar de pe acum că momentul ales pentru această reuniune este foarte potrivit. Comisia Europeană tocmai a publicat mai multe propuneri și comunicări relevante în ultimele săptămâni și luni. În plus, uh, au fost făcute publice uh, documentele Panama, așadar subiectul este foarte actual și foarte important și sunt convins că niciun parlament din Uniunea Europeană uh, nu evită să discute aceste subiecte. Cred că ele sunt prioritare pe toate ordinile de zi din toate parlamentele. Eu, de la Camera Reprezentanților din țările de jos, împărtășesc uh, opinia guvernului olandez și apoi reacția uh, Camerei Reprezentanților. Să vă spun întâi despre poziția guvernului. În 2 iunie 2015, guvernul olandez a trimis o scrisoare prin care exprima clar ce poziție are în legătură cu evitarea plătirii impozitelor de către marile corporații, deși dorește să păstreze un climat de investiții atractiv pentru uh, întreprinderile internaționale. Guvernul dorește o cooperare strânsă în cadrul OCDE și în cadrul UE pentru a combate evaziunea fiscală. În acest document, guvernul subliniază care sunt domeniile sale prioritare de acțiune. În primul rând, sporirea transparenței de exemplu, un schimb de informații între autoritățile fiscale și un schimb de decizii între uh, autoritățile fiscale. În al doilea rând, uh, consolidarea orientărilor OCDE privind prețurile de transfer și, în al treilea rând, modificarea tratatelor existente cu statele în curs de dezvoltare și extinderea capacităților autorităților fiscale de acolo. În al doilea rând, guvernul consideră că abuzurile trebuie combătute la nivel multilateral prin uh, legi uh, reale, în caz că se face abuz de tratate și de regimurile preferențiale. În cele din urmă, guvernul țărilor de jos dorește să își consolideze și să își promoveze politica. Avem o rețea fiscală și așa numite practici privind deciziile fiscale care trebuie și ele comunicate. După publicarea în 5 5 octombrie a raportului OCD privind BEPS, guvernul olandez și-a reiterat sprijinul față de acest, această poziție și și-a reiterat um, susținerea față de practicile de schimb de informații, de sporirea transparenței și de raportare pentru fiecare țară în parte. Fiind la ora actuală la președinția Uniunii Europene, guvernul țărilor de jos dorește să obțină compromisuri și să găsească soluții pentru toate statele europene care doresc să combată această problemă, menținând în același timp condiții egale și atractive pentru întreprinderile internaționale. În al doilea rând, aș dori să vă prezint reacțiile Camerei Reprezentanților din țările de jos. Camera Reprezentanților a adoptat mai multe poziții majoritare și aș vrea să menționez șase propuneri specifice adoptate în Parlament, care pot fi relevante pentru discuția din această după-amiază. În primul rând, Camera Reprezentanților cere guvernului să dezvolte un plan și să mențină atractivitatea climatului de investiții din țările de jos pentru întreprinderile internaționale în mod responsabil. În al doilea rând, Camera Reprezentanților a cerut să se separe pachetul ATOP în două părți, o parte OCDE și o parte UE, care corespunde cu sugestia făcută de Germania la Consiliul ECOFIN din 12 februarie. În al treilea rând, Camera Reprezentanților a cerut să se facă analize de impact ale diferitelor componente din directiva uh, BEPS, care să corespundă cu sugestiile făcute de Finlanda, Luxemburg, Belgia și alte state, tot la reuniunea ECOFIN din 12 februarie. În al patrulea rând, Camera a cerut guvernului să se străduiască să obțină un acord privind ATOP în cadrul ECOFIN în aceste șase luni, în timpul președinției olandeze. În al cincilea rând, Camera a consolidat eforturile guvernului de a promova raportarea pentru fiecare țară în parte. Și în al șaselea rând, am susținut, um, crear, am susținut ideea guvernului de a crea liste negre de paradisuri fiscale în Uniunea Europeană și de uh, a crea jurisdicții cu uh, competențe în acest sens. Aceasta ar fi, a fost reacția Camerei Reprezentanților. Acum câteva cuvinte despre Panama Papers. Documentele Panama nu au legătură cu corporațiile multinaționale, ci cu capital privat și active considerabile localizate în altă parte. De multe ori se presupune că avem de a face cu o lipsă de transparență și că aceste active nu au fost raportate la autoritățile fiscale, ceea ce echivalează cu frauda fiscală ar trebui să fie uh, tratată prin dreptul penal. E cu totul altceva decât să creezi un climat de investiții atractiv. Doamnelor și domnilor, dragi colegi, în încheiere, aș dori încă o dată să vă spun că este foarte important ca astăzi să învățăm unii de la alții. Să mergem înainte și nu putem să o facem decât printr-o cooperare internațională, pentru că uh, cauza acestor probleme este că sistemele fiscale sunt deconectate în această lume globalizată a serviciilor și a capitalurilor și a bunurilor și numai împreună putem găsi o soluție. Vă mulțumesc! Merci beaucoup, Mulțumesc foarte mult, domnule președinte și vă mulțumesc foarte mult pentru această contribuție și pentru precizările extrem de clare pe care ni le-ați făcut aici. O să dau cuvântul acum domnului Steven Quest, director general la Direcția Generală Taxud la Comisie. Vă mulțumesc foarte mult, domnule președinte la Masur, doamnelor și domnilor. Este o mare plăcere pentru mine să fiu aici astăzi pentru ca să discutăm despre campania pentru uh, o fiscalitate mai corectă, mai uh, echitabilă și mai eficientă. Am fost invitat astăzi pentru ca să vă spun ce face Comisia, mai ales în ceea ce privește combaterea evaziunii fiscale transfrontaliere și pe aceasta mă voi concentra, dar este foarte puțin probabil să lăsăm deoparte și ultimele evenimente furtunoase, așa numitele Panama Papers, uh, și revelațiile pe care le-am avut odată cu deschiderea acestor documente. Deci o să fac câteva comentarii mai întâi despre acest subiect. În primul rând, documentele Panama arată cât de esențial este să avem o cooperare la nivelul Uniunii Europene și la nivel global pentru a combate uh, evaziunea fiscală. În Uniunea Europeană trebuie să implementăm un cadru obligatoriu pentru ca să se facă claritate în conturile naționale și pentru ca să se facă claritate și în practicile bancare. Și odată ce vom avea acest cadru legislativ, va fi mult mai dificil pentru cei care vor să facă evaziune fiscală să își ascundă banii în uh, afară, cel puțin să-și ascundă banii în Uniunea Europeană o să încercăm să ne folosim puterea ca Uniunea Europeană pentru ca să convingem și partenerii globali să se angajeze față de aceleași, uh, același obiectiv și țările care nu vor să vină să se alinieze sau care nu vor să respecte aceste standarde vor fi listate pe o listă neagră a Uniunii Europene pentru ca să poată să fie identificate. În ceea ce privește Panama Papers, vreau să spun că aceste informații arată că există lacune în sistemul fiscal european care trebuie să fie combătute cât de repede dacă vrem cu adevărat să scădem abuzurile fiscale. Comisia lucrează cu Parlamentul, cu statele membre, cu ECD-ul și cu alți parteneri internaționali și mai ales cu țările G20 pentru ca să îmbunătățească căile de apărare. Și în acest sens aș dori să salut um, implicarea puternică a Parlamentului care a jucat un rol crucial în folosirea momentului acesta propice pentru ca să avansăm pe dosarele de care vorbim. Iar vineri la Amsterdam, ministrii de finanțe s-au uh, întâlnit în formatul ECOFIN pentru ca să discute implicațiile Panama Papers și pentru a găsi un răspuns uh, adecvat din partea Uniunii Europene. Iar Comisia va cere după aceea angajamente puternice la nivel politic pentru ca să se transforme aceste angajamente și în uh, politici concrete. Dacă ar fi să ne uităm uh, acum la agenda noastră de combatere a evaziunii fiscale globale, este clar că inițiativele inteligente împreună cu voință politică pot să ducă la un rezultat foarte important. În anii trecuți, Comisia a prezentat chiar trei pachete majore de reforme a fiscalității, după cereri din partea opiniei publice de uh, fiscalitate și taxare mai echitabilă și vom încerca să fim uh, foarte orizontali în abordarea noastră pentru ca să ne gândim la toate domeniile de fiscalitate. Am, am asigurat, de exemplu, un nou nivel de transparență între statele membre cu privire la hotărârile fiscale și cu privire la raportarea pe țară. Săptămâna trecută chiar am uh, cerut să se extindă transparența aceasta și mai departe pentru ca să existe acces public la rapoartele de țară și uh, la activitățile multinaționalelor. Însă Parlamentul European a cerut acest lucru deja de mai mult timp și noi am răspuns acum la această cerere. Am mai dezvoltat și anumite instrumente anti-evaziune, care sunt obligatorii juridic, uh, pentru ca să nu se poate transfera profiturile sau să nu se poate face aranjamente artificiale care au fost evidente când s-a descoperit Panama Papers. Și am lansat și uh, transparență, de exemplu, în alte domenii, cum ar fi uh, regimile, regimurile preferențiale și așa numitul transfer pricing. Cred că aceste măsuri uh, vor ajuta la îmbunătățirea climatului în, de afaceri în Uniunea Europeană, nu numai în anumite state membre, ci la nivel global. Și în toată această activitate am încercat să ne centrăm uh, pe trei obiective cheie. Primul obiectiv este să ne asigurăm că există o impozitare efectivă în toată Uniunea Europeană, deci fiecare companie să-și plătească impozitele pe care le datorează acolo unde a obținut profitul. Trebuie să subliniem că în momentul în care vorbim de fiscalitate și taxare eficientă și efectivă, noi uh, totuși respectăm suveranitatea națională. Dar dacă un stat uh, membru decide să aibă o rată de taxare, atunci aceasta trebuie să fie aplicată eficient, fără să fie subminată de planificări fiscale agresive sau de alte mecanisme care ar putea submina, de fapt, această rată. Și asta este ceea ce încercăm cu ceea ce punem în aplicare acum. În al doilea rând, al doilea obiectiv este crearea unui nivel uh, similar de plecare în toate țările Uniunii Europene, pentru toate companiile. Unele țări doresc să abordeze um, evaziunea fiscală, dar totuși sunt slăbiți în uh, faptul că vecinii, uh, țara vecină, nu face aceleași eforturi și companiile de multe ori sunt dezavantajate din cauza faptului că se transferă profitul uh, peste graniță um, la rivalii multinaționali, de asemenea, ale acestor companii. Credem că unele companii au, de exemplu, naționale cu 30% mai mare sarcină de fiscalitate decât cu multinaționalele. Deci dacă chiar vrem să combatem evaziunea fiscală și vrem să avem o, o piață corectă, atunci trebuie să asigurăm și concurența corectă și loială și tratament egal în politicile fiscale. Și iată al treilea obiectiv, și anume îmbunătățirea competitivității pieței unice în general. Regulile de impozitare pe corporații sunt foarte învechite, sunt foarte problematice pentru că există multe probleme administrative, prea multe sarcini uh, suplimentare și nu face decât să pună bariere în fața multinaționalelor și a companiilor transfrontaliere. Trebuie ca afacerile să fie îmbunătățite printr-o economie care să poată să ofere jaloanele principale și nu putem să facem acest lucru decât dacă statele membre colaborează pe taxare, pe impozitare într-o manieră clară și coordonată. Și acest lucru este extrem de important acum, pentru că statele membre au început tocmai să pună în aplicare toate angajamentele la nivel internațional pe care le-au luat pe așa numitele proiecte BEPS. BEPS-ul uh, este un mare succes, iar statele membre trebuie să pună măsurile aferente în aplicare cât mai repede. Fiecare stat membru trebuie să găsească o soluție proprie și să implementeze uh, BEPS-ul cât de repede, pentru că cu 28 de abordări uh, diferite avem uh, riscul de Uh, ciocnire între politicile statelor membre de creare de obstacole în fața corporațiilor și a companiilor. Fiind dat că Uniunea Europeană are o piață unică cu libertăți care sunt garantate prin tratat și o jurisprudență clară, este foarte important ca aceste măsuri să fie puse în aplicare cât mai concret. Ceea ce încercăm să facem acum tocmai prin diferite inițiative în parteneriat cu Parlamentul European și cu statele membre. Având în vedere toate acestea, sigur că avem uh, trebuie să ținem cont și de echilibrul în politicile fiscale și recunoaștem aici uh, suveranitatea statelor membre de a-și implementa regimul de fiscalitate pe care îl doresc. În aceasta noi respectăm, bineînțeles, principiul de proporționalitate și subsidiaritate și suntem foarte atenți la alegerea unor instrumente corecte pentru ca agenda să meargă înainte, pentru ca să avem o impozitare corectă și mai competitivă. Pentru aceasta e nevoie de o legislație obligatorie, mai ales uh, dacă există un risc pentru um, integritatea piaței unice sau pentru problemele transfrontaliere. Inițiativele pe care s-au pus de acord acum statele membre și măsurile anti-evaziune pe care le-am prezentat în ianuarie sunt un alt pas înainte. Avem nevoie în orice caz de o abordare um, foarte proactivă și trebuie să lăsăm însă și flexibilitate statelor membre la nivel național. Așa s-a întâmplat și cu recomandările pe care le-am făcut uh, pentru adaptarea regulilor antiabuz sau uh, prevederile necesare pentru stabilirea unei întreprinderi într-o țară. Coordonarea este esențială Uh, pentru ca să putem să obținem ceea ce dorim. De exemplu, um, în 2015 statele membre s-au angajat uh, pe bază voluntară să respecte anumite instrumente, iar apoi uh, cercetările care s-au făcut e clar că nu au dat rezultatul neapărat cel mai, cel mai bun. Însă vom continua să monitorizăm aceste procese vom face procese de peer review și uh, după aceea, pe baza acestor rezultate, vom putea să mergem uh, înainte. Ceea ce am vrut eu să fac în aceste scurte minute este să vă dau uh, o idee despre agenda ambițioasă a Comisiei în ceea ce privește taxa pe impozitul pe corporații la nivelul Uniunii Europene. Avem mai multe inițiative pe care le vom mai lansa, care se bazează pe o bază de CCCTB, de bază de impozitare comună și consolidată și vrem să prezentăm soluții care să se poată chiar puse în să se poată chiar pune în aplicare. Deci e nevoie de un parteneriat adevărat uh, chiar și între cei care nu au făcut nimic până acum. Parlamentul European uh, este foarte angajat și are foarte multă putere pentru ca să folosească momentul propice care este acum și să um, ducă această luptă înainte. Foarte mulți parlamentari au o poziție foarte puternică și aș vrea să folosiți această poziție la maxim pentru ca să lansăm și un dialog politic între Parlamentele Naționale și Parlamentul European cu acest scop. Pentru că dumneavoastră aveți uh, putere politică la nivel național și puteți să faceți presiuni pentru ca reformele să fie implementate cât mai repede și este foarte necesar să o faceți. Permiteți-mi așadar să trag câteva concluzii Comisia este bucuroasă să primească ideile și experiența parlamentelor în ceea ce privește politica fiscală, deci vă rog să nu ezitați niciodată să intrați în dialog cu noi dacă doriți să faceți o contribuție sau să vă dați o sugestie și mă bucur foarte mult de dezbaterea pe care o să putem purta astăzi. Mulțumesc foarte mult încă o dată, domnule președinte, la măsur pentru că ați organizat această audiere și pentru că m-ați invitat. Mulțumesc! Merci beaucoup, monsieur le directeur général. Mulțumesc foarte mult, domnule director general. Acum o să trecem la schimbul de opinii. După cei patru președinți de comisii care sunt prezenți aici în sală, o să dau cuvântul cui dorește. O să vă rog doar să faceți cererile de cuvânt în scris, ați primit un formular și puteți să-l completați dacă doriți să luați cuvântul. O să dăm uh, cuvântul la doi reprezentanți ai Parlamentului Național pentru un deputat european. Mai întâi îi dau cuvântul domnului Cristos Ghialas, care este președintele Comisiei pentru Finanțe și Echilibru Bugetar din Parlamentul Elen. Aveți 5 minute. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte, dragi colegi, Discutăm astăzi de un subiect uh, foarte important, un subiect care a creat deja destul de multe probleme în Europa și în lume. Evaziunea fiscală și toate problemele conexe. Aceasta are legătură cu fluxul de fonduri în economia globală ceea ce duce la niveluri foarte diferite de pornire pentru toate statele membre. Dacă mediul de afaceri evită plătirea impozitelor, aceasta duce la dezechilibre și noi încercăm să combatem acest lucru. Am creat piața unică, dar în continuare deși avem Uniunea Economică și Monetară, monetară suntem destul de în urmă în ceea ce privește Uniunea Fiscală, ceea ce ne-a arătat și uh, Panama Papers. Cred că avem acum ocazia să discutăm chiar serios pe subiectul acesta și să ne uităm la toate aspectele pe care le cuprinde. Chiar, de exemplu, când e vorba de TVA, și alte impozite, toate acestea ar trebui să fie armonizate și ar trebui să avem un prag minim și un prag maxim, astfel încât să se excludă o posibilitate de concurență între statele membre. Avem, desigur, și paradisuri fiscale, chiar în cadrul Uniunii Europene, dar și în țări terțe. Asta este ceea ce creează din nou un dezechilibru și ceea ce creează o problemă pentru țările care au o rată foarte ridicată de evaziune fiscală. Grecia este o țară cu rată foarte ridicată de evaziune fiscală și una din problemele cu care ne confruntăm noi este că țările vecine au uh, rate foarte scăzute de impozitare. Iată un nou aspect care face revenirea după criza financiară foarte dificilă pentru noi, această concurență. Spălarea de bani, activitățile ilegale, evaziunea fiscală și uh, alte activități uh, similare nu pot fi combătute decât cu ajutorul unor instituții financiare, cum ar fi băncile. Uh, E clar că la acest nivel Uniunea Europeană și Comisia ar trebui să creeze un cadru legislativ pentru ca să oprească fenomenele acestea în masă. Trebuie să existe caracteristici comune în toate politicile fiscale ale Uniunii Europene ceea ce ne-ar permite să ne armonizăm uh, politicile fiscale în mod uh, gradual și să ajungem la un punct de coordonare pe care îl visau și părinții fondatori ai Europei. Dragi colegi, există o nevoie foarte stringentă de schimb de informații și eu sper să putem crea o bază de date unică în Uniunea Europeană care să plaseze în rețea toate autoritățile fiscale, toate înregistrările de companii să fie făcute în această bază de date comune și activitatea întreprinderilor respective să fie disponibile imediat tuturor autorităților din statele membre și poate chiar și din alte state terțe. Dragi colegi, Uniunea economică și monetară nu poate să facă progrese când avem asemenea diferențe și discrepanțe între statele membre, între felul în care întreprinderile pot să-și desfășoare activitatea în Europa. De aceea eu cred că trebuie să stabilim uh, o rată minimă și o rată maximă de impozitare, atât pentru taxele și impozitele directe, cât și pentru cele indirecte. Și în cadrul acestui uh, șpagat să lăsăm statele membre să își decidă politicile fiscale. Dar prin stabilirea unui prag minim și maxim, cred că am transmite mesajul cel mai important și anume că Uniunea Europeană are totuși o politică comună. Sperăm să putem uh, ajunge la un astfel de sistem care să ducă la rândul său la decizii concrete cât se poate de repede și să le facem obligatorii pentru toate statele membre. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Mulțumesc, domnule președinte, și acum vreau să dau cuvântul președintelui Massimo Muchetti, care este președintele Comisiei pentru Industrie, Comerț și Turism din Senatul Italian. 5 minute. Da, mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi. Prin uh, comunicarea către Parlament și Consiliul din 28 ianuarie anul acesta, Comisia dorește să combată evaziunea fiscală pe care o practică unele întreprinderi multinaționale cu politici fiscale foarte agresive care se bazează pe un amestec între legislație națională și care nu se bazează pe concurența uh, Uh, și aplicarea exactă a um, impozitării față de profitul care se realizează în țara respectivă, ci mai degrabă pe o bază impozabilă care diferă de la o țară la alta, folosindu-se, bineînțeles, cel mai, uh, cel mai avantajos uh, cea mai avantajoasă uh, țară. Așadar, această, aceste probleme se reflectă și în organizarea sistemului în general și vreau să mă concentrez exact pe acest lucru. Comisia recomandă statelor membre să nu ia inițiative unilaterale, iar aceasta pe bună dreptate, pentru că vor urma întâlniri cu autoritățile americane care, la inițiativa OECD, de care a vorbit domnul președinte la măsuri va propune anumite măsuri generale. Însă această recomandare din partea Comisiei poate să fie o acoperire pentru imobilismul guvernelor naționale și chiar o încurajare uh, din partea multinaționalelor poate să se combine cu aceasta. O acoperire elegantă și problema este că această acoperire nu este cu nimic uh, eficientă ceea ce nu va putea să împiedice intervenția procuraturii. Procuratura Republicii um, din Milano a uh, făcut o, o anchetă pe Amazon, Facebook, Google și așa mai departe și această anchetă ne-a arătat că um, există foarte multe probleme în domeniul fiscal, iar nu, e vorbi, nu se vorbește aici numai de relațiile cu clienții, ci e vorba de milioane de euro pe care acestea le-au putut, uh, le-au putut acumula datorită unor practici dubioase. De fapt, uh, procuratura acum tocmai analizează felul în care politica europeană este de vină în uh, această problemă, pentru că existența unor reguli la nivel european și alegerile pe care le facem noi la nivel european nu sunt suficiente sau nu ajung la destinație. Aceasta este așadar infracțiunea pe care se bazează magistratura, parchetul. E nevoie deci de clarificarea situației, pentru că nu se, se folosesc baze impozabile care se aleg uh, în mod uh, uh aleatoriu și uh, e nevoie de rezultatele acestei anchete pentru ca să putem chiar stabili uh, infracțiuni uh, concrete însă e clar că sunt din ce în ce mai multe aceste infracțiuni și uh, foarte mult timp a funcționat acest sistem în diferite forme de evaziune fiscală, ev- evitarea unor hotărâri fiscale internaționale, însă în momentul de față toate uh, unele prevederi nu mai pot să mai țină cont de realitățile din multinaționalele actuale uh, și um, nu rezolvă problema bazei de impozitare pe care o folosesc um, aceste multinaționale care folosesc strategii fiscale agresive, care merg în diferite țări, dar de fapt facturează online. Aceasta este metoda privilegiată și care funcționează foarte bine în anumite state membre. Apoi lichiditățile le transferă în afara Uniunii Europene, în paradisurile fiscale. Avantajul de a avea anumite cartiere generale în țară, într-o țară nu poate să compenseze daunele pe care le înregistrează Uniunea Europeană în totalitatea sa și nici nu justifică distorsiunea concurenței care se întâmplă în mod inevitabil. Și în plus se creează un climat de nesiguranță, mai ales uh, care este încurajat acum și de intervenția parchetului, care arată că există foarte multe probleme la nivel transfrontalier în ceea ce privește fiscalitatea, iar Senatul italian a aprobat o recomandare către guvern pentru ca să se evalueze dacă nu a venit totuși momentul acum unde trebuie să fie evaluată activitatea online, care este originată în Italia, dar care este plătită în străinătate, pentru ca deci, să se impună uh, întreprinderea originală și uh, care să poată să aibă mai multe variante pentru ca să uh, nu mai fie acuzată de aceste practici, fie să aibă un număr de TVA um, care se stabilește după aceea și să aibă bugete uh, și uh, bugete verificabile, ori să se uh, vorbească de o bază de impozitare, să zicem, de 26% pe care am stabilit-o pe plățile care sunt efectuate în uh, interacțiunea cu clienții și care sunt destinate filialei care este protejată de multinațională. Dar în momentul de față, în Italia, să știți că nu are de gând să ia nicio inițiativă multilaterală. Merci beaucoup, monsieur le président. Je donne... Mulțumesc, domnule președinte. Acum are cuvântul domnul Eric Bonchi, președintele Comisiei Economice din Parlamentul Maghiar. Köszönöm szépen a szót, tisztelt <clears throat> elnök úr. Mulțumesc, domnule președinte. Stimate domnule președinte, domnilor și domnilor, mai întâi, în numele Parlamentului Maghiar, din partea Comisiei pentru Afaceri Economice din Parlamentul Maghiar, vă mulțumesc pentru invitație, pentru faptul că astăzi putem să împărtășesc cu dumneavoastră punctul nostru de vedere. Considerăm că lupta împotriva evitării plătirii impozitelor este o chestiune foarte importantă. Este o schimbare importantă pentru parlamentele naționale, companiile multinaționale folosesc structuri complexe pentru a transfera veniturile de, de unde se creează valoarea spre alte țări. Așa cum au spus-o și antevorbitorii mei, cel mai important lucru este să încercăm să luptăm împotriva reducerii bazei de impozitare. Trebuie să impozităm companiile acolo unde își au cifra de afaceri. În Ungaria, de exemplu, taxa pe activitatea industrială punea probleme din acest punct de vedere, pentru că aveam companii uh, cu filiale în mai multe țări și foloseau uh, sisteme preferențiale pentru a plăti impozite cât mai reduse. Am reușit să punem capăt acestei practici și am impozitat companiile acolo unde se crea valoarea adăugată conform regimului fiscal în uh, zona respectivă. Considerăm că în ceea ce mm, că mm, uh, regulile de impozitare, legislația națională privind impozitarea trebuie să fie eficace. Așa cum au spus și colegii mei, trebuie să creăm un mediu fiscal care să nu reprezinte o povară asupra companiilor, deci care să nu le oblige să-și transfere profiturile în afara țării. Un venit de 500 de milioane până la un uh, venit uh, de 500 de milioane de forinți, impozitul este de 19% în Ungaria. Credem că am creat astfel un uh, mediu fiscal bun. Considerăm de asemenea că schimbul de informații între autoritățile fiscale este important pentru ca procedurile să fie bine aplicate. Colegul din Italia a vorbit uh, despre companiile globale care funcționează pe internet uh, și impozitarea lor. Situația lor este foarte importantă, mai ales în cazul companiilor în care transferurile de bunuri și servicii sunt foarte greu de identificat. De aceea, este dificil ca aceste companii să fie impozitate acolo unde își obțin veniturile. Ungaria sprijină ideea coordonării cu celelalte state membre ale Uniunii Europene și cu țările OCDE. Și uh, dorim să creăm um, un mediu cât mai propice colaborării dintre noi, cât mai rapid. Bineînțeles, competențele um, statelor membre trebuie să fie menținute. Guvernul și Parlamentul maghiar încearcă să revizuiască toate regulile și um, toată legislația necesară pentru a crea măsuri eficiente. Trebuie uh, să creăm un uh, mediu juridic complex, dar unic pentru a evita, pentru a uh, face în așa fel încât evitarea plătirii taxelor să nu mai fie o realitate. Pe de altă parte, aș dori să subliniez faptul că această cooperare în domeniul fiscal trebuie să respecte competențele naționale în domeniul politicilor fiscale, dar transparența este extrem de importantă. Noi am luat măsuri. Am creat, de exemplu, um, o casă online și reglementăm astfel impozitarea în mod eficient și ne urez tuturor mult succes. Mulțumesc, spune domnul președinte. Acum dau cuvântul domnului Gregor Spierewski, președintele Comisiei pentru Buget și Finanțe din Polonia. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc pentru organizarea acestei reuniuni. Aș dori de asemenea să mulțumesc președinției olandeze care a promovat această problematică importantă și uh, caută soluții pentru aceste probleme. Marile întreprinderi uh, multinaționale profită de diferite posibilități pentru a evita plata impozitelor și uh, acest lucru este văzut uh, într-un mod foarte negativ în Polonia. Marile întreprinderi care plătesc impozite foarte mici sau deloc au uh, fost un subiect de discuție inclusiv în ultima campanie electorală, iar coaliția care se află acum la guvernare a uh, dat argumentele care au și ajutat-o să câștige alegerile bunăstarea socială nu are în astfel de cazuri de câștigat uh, prin folosirea fiscalității. Și ne bucurăm că Uniunea Europeană propune un sistem echitabil de uh, impozitare a întreprinderilor care își desfășoară activitatea în Uniunea Europeană. Totul depinde de o bună colaborare între statele membre. Și uh, dorim să salutăm în special faptul că Comisia Europeană face eforturi pentru ca veniturile întreprinderilor să fie impozitate acolo unde întreprinderile își desfășoară activitatea economică. Adică um, să fie plătite impozitele în acel stat unde sunt realizate câștigurile. Opinia noastră față de documentul Comisiei este foarte pozitivă, însă anumite activități au un caracter foarte complex, influențează foarte mult și economia statelor membre individuale și este posibil ca unele prevederi să fie dificil de pus în aplicare. De exemplu, baza comună uh, consolidată de impozitare CCCTB. Trebuie să spunem că ni se pare că introducerea CCCTB este o etapă foarte pozitivă. În ceea ce privește însă introducerea obligatorie a acestei baze comune consolidate de impozitare pentru întreprinderile multinaționale, trebuie să vă spun că ar fi cazul să se um, analizeze la modul foarte concret, pentru că foarte multe categorii de întreprindere ar fi vizate și deci este important să se uh, țină cont de foarte multe criterii. Polonia este împotriva unor uh, soluții care ar dăuna libertăților stipulate în tratate, cum este libertatea uh, de circulație a serviciilor. Antevorbitorul meu s-a referit la armonizarea impozitării directe. Este important să ne amintim și că, sunt state, că statele membre sunt cele care au competența referitoare la acest tip de impozitare și de aceea ar fi bine ca la nivel european să nu se uh, adopte prevederi cu caracter obligatoriu, ci mai degrabă recomandări ne bucurăm de faptul că Comisia Europeană a pregătit uh, și propuneri legislative, însă este important să uh, fie purtate discuții extinse și să fie realizată o analiză detaliată. Cu siguranță, Polonia va avea nevoie de mai mult timp pentru a realiza o analiză aprofundată. Și, uh, în fine, Directiva privind schimbul automat de informații, raportarea pentru fiecare țară, este foarte importantă și avem o părere bună cu privire la acest text. Senatul Poloniei susține ideea ca obiectivele uh, acestea să fie susținute. Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Acum mă uit la cei doi coraportori, cărora le vor da la fiecare două minute ca să ne explice ce așteaptă la acest schimb de opinii, uh, spune domnul președinte în engleză, și care ar fi întrebările pe care le propuneți uh, spre discuție. Mulțumesc, domnule președinte. Mai întâi, în calitate de coraportor, Doresc să mulțumesc uh, tuturor membrilor Parlamentelor Naționale care au găsit timpul să vină să discute cu noi acest subiect important. Um, discutăm despre un lucru de competență națională și anume de a colecta impozitele. Dar situația din economia noastră globală ne arată că, chiar dacă este o competență națională, este greu să ne achităm de această competență națională pentru că avem uh, uh companii care evită să plătească uh, impozitele sau comit chiar evaziune fiscală. Și de aceea noi, parlamentari naționali și europeni, trebuie să arătăm că avem din nou uh, capacitatea de a colecta impozitele pe care trebuie să le colectăm, asigurând astfel justiție fiscală cetățenilor și întreprinderilor din statele noastre membre. Așa cum a explicat și reprezentantul Comisiei, uh, Uh, povara fiscală a unei întreprinderi mici și mijlocii este cu 30% mai mare decât uh, cea uh, asupra unei companii mari multinaționale. Deci astfel impunem o concurență inegală um, întreprinderile mici și mijlocii care creează de fapt locurile de muncă Um, de care avem atât de multă nevoie uh, suportă mai mult din povară. Am discutat și despre scandalul Panama Papers, care nu a... și este important, cred, să știm ce avem de făcut pentru a asigura transparența, cooperarea cu celelalte țări și jurisdicții din lume și pentru a realiza o impozitare eficace. Uniunea Europeană trebuie să fie un actor uh, uh, mondial care să se asigure că uh, fiscalitatea va fi aplicată la nivel global în mod corect. Mă voi opri aici Ehm, pentru a vă da cuvântul. Avem eh, un subiect de interes comun eh, pe care trebuie să-l abordăm fiecare din partea noastră și scandalurile Panama Papers și LuxLeaks și SwissLeaks ne ajută. Deci, în calitate de coraportor, voi asculta cu atenție ideile, comentariile și întrebările. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule raportor. Are acum cuvântul celălalt coraportor, Mihail Toerer. Colleagues, uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați colegi din Parlamentele Naționale. Aș dori mai întâi să subliniez importanța prezența dumneavoastră azi aici. Sunt reprezentate 19 state membre. Este excelent acest lucru pentru că doar împreună putem obține ceva. În calitate de coraportor pentru taxe 1 și taxe 2, uh, voi prezenta principalele concluzii ale activității noastre din taxe 2. Concluzia este că o combinație de 28 de sisteme fiscale naționale, uneori prea complexe, au dus în trecut la um, o situație în care companiile multinaționale uh, foloseau goluri din legislație și dacă dorim să punem capăt acestei situații, avem nevoie cu o piață comună, cu libera circulație a capitalurilor, avem nevoie de reguli comune. De aceea recomandăm ca Uniunea Europeană să adopte legislație obligatorie legată de schimbul automat de informații, um, asta s-a făcut deja, și să se Uh, introducă o bază comună consolidată de impozitare a companiilor uh, ca să nu mai existe această concurență care se ducă la erodarea bazei fiscale și prin transferurile profiturilor, uh, ci pe bază de rata impozitelor. Mai există și dimensiunea externă pe care n-am putut aborda-o în taxe 1, E vorba de aceste um, tratate de dublă impozitare și uh, toate paradisurile fiscale care fac obiectul acum uh, obiectul unei anchete în uh, cazul Panama Papers. Și noi am recomandat ca orice profit care părăsește Uniunea Europeană să fie impozitat odată în Uniunea Europeană. fie printr-o taxare la ieșire sau printr-un alt sistem care rămâne discutat. Vă ascult uh, cu interes întrebările, dezbaterea și sper că vom ajunge la o abordare comună pentru a pune în aplicare proiectul BEPS, pentru că interesul național este subminat printr-o uh, evitare agresivă a plătirii impozitelor. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Acum uh, trecem la schimbul de opinii voi începe prima, prin a da cuvântul uh, reprezentanților celor două țări care au uh, trimis o contribuție în scris, Lord Davis din Stanford, uh, din Camera Comunelor, care ne-a trimis o contribuție în scris, spune președintele în engleză. Deci suntem onorați de prezența lui Lord Davis aici în sală și mă bucur foarte mult că ne revedem între prieteni vechi. Aveți trei minute. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc uh, mult uh, Comisiei și președinției pentru că ne-au oferit această ocazie de a dezbate acest subiect. Voi face câteva observații, poate negative, dar sper că vor fi interpretate pozitiv în, um, în dezbatere. Există confuzii în legătură cu um, exprimarea în documentele pe care le avem în față. Se vorbește despre evitarea plătirii taxelor și planificare fiscală agresivă. Nu e clar dacă e vorba de același lucru e, și se repetă practic termenii sau există o diferență între cele două și care e diferența. Este clar, există clar o diferență cu evaziunea fiscală, care este clar ilegală, dar nu sunt clare criteriile pentru a face distinția între evitarea plătirii taxelor și planificarea fiscală agresivă pe de o parte și evaziunea fiscală pe de altă parte. Sunt termeni juridici care trebuie uh, precizați. Cred că această confuzie uh, duce și la o confuzie în practică. Practic, într-o lume ideală, impozitarea ar putea fi de responsabilitatea Uniunii, dar așa cum ne a spus, nu este responsabilitatea Uniunii, este responsabilitatea statelor membre și este periculos, cred, ca Uniunea să dea impresia că poate rezolva problema că nu poate, pentru că astfel ă, se vor, vor crește așteptările și inevitabil se va ajunge la dezamăgiri putem să facem ceva uh, pentru evitarea plătirii taxelor. Pentru ca aceasta să se transformă în, în evaziune fiscală, trebuie schimbate regulile în statele membre. Aș putea recomanda mai multe lucruri pentru a se face acest lucru, de exemplu, să se introducă o regulă uh, de luptă împotriva uh, evitării plătirii taxelor în uh, Regatul Unit am luptat companii cum ar fi Google sau Starbucks care făceau acest lucru și acum avem această regulă care spune că o tranzacție este văzută de uh, autoritățile fiscale ca fiind artificială și duce la avantaje fiscale, atunci poate fi eliminată și uh, se colectează impozitele ca și cum nu ar fi existat această tranzacție. Dar nu Uniunea, ci statele membre trebuie să ia aceste măsuri și acest lucru trebuie să spunem foarte clar. Și acum o idee pozitivă sau o observație pozitivă este faptul că uh, sunt preocupat de uh, preocuparea Uniunii de a uh, prelua responsabilitatea în domeniul fiscal. În schimb, cred că uh, Uniunea trebuie să încurajeze transparența în acest domeniu, uh, punerea informațiilor în comun, care este foarte utilă. Și mai există încă o confuzie dacă vă uitați în uh, document, pe prima pagină, se spune că trebuie să se permită controlul public uh, în legătură cu modul în care sunt plătite impozitele. Și pe cealaltă pagină se spune că informațiile nu vor fi uh, transmise publicului. Iată o nouă confuzie sau chiar contradicție în uh, Um, în uh, paragrafele care explică uh, propunerea. Uh, eu cred că aceste informații trebuie să fie disponibile publică și limita de cifră de afaceri de 750 de milioane este prea mare. Eu cred că trebuie să se acopere um, mai multe companii, toate companiile de, de tip societate pe acțiuni sau cotate la bursă. Pentru că Um, au mulți acționari, dintre care și atât acționarii cât și clienții au dreptul să știe unde își plătesc impozitele aceste companii. De aceea uh, aș propune să se um, rescrie părțile din aceste directive care se referă la reforma fiscală pentru a merge mai departe în legătură cu elementele legate de diseminarea informațiilor și transparență. Mulțumesc, domnule președinte. No. Mulțumesc, my lord. Și acum dau cuvântul domnului Pierre Alain Muet, vicepreședintele Comisiei pentru Finanțe din Adunarea Națională din Franța. Trei minute, vă rog. Mulțumesc, domnule președinte. Mă bucur de progresele făcute foarte rapid la nivel european în lupta împotriva optimizării fiscale agresive. Acum trei ani, în grupul G20, s-a lansat uh, acest, uh, această inițiativă de luptă împotriva erodării bazei fiscale și atunci puteam să ne temem că uh, subiectul va fi greu de abordat în Europa, pentru că în Uniunea Europeană fiscalitatea um, este o prerogativă a parlamentelor naționale și se poate și regulile pot fi adoptate doar în unanimitate. Um, încă de la începutul activității Comisiei Taxe, președintele la măsură a făcut în așa fel încât lucrurile să avanseze rapid. Și acest lucru este cu atât mai important cu cât Europa trebuie să fie exemplară în pusa, punerea aplicare a BEPS din două motive. Întâi, pentru că buna funcționare a pieței impune o Uh, concurență funcțională, deci trebuie să se, elimineze dispozitivele, să se elimine dispozitivele care falsifică concurența, uh, care sunt o, un obstacol în calea concurenței și, pe de altă parte, în, unitate, în Uniunea Europeană, solidaritatea între statele membre este regula și, și ea exclude politicile uh, necooperative și aceste politici de optimizare fiscală în Europa au făcut mult rău, inclusiv justiției fiscale în Uniune. Pentru că, până la urmă, companiile mari uh, scapă de impozite, în timp ce uh, firmele mici le plătesc fără alte discuții. Și eu cred că punerea în aplicare a BEPS trebuie să continue să fie exemplară în Europa cu propunerile de reporting țară cu țară. Europa uh, merge mai departe cu inițiativele țare decât alte state și um, Cred că încă într-un domeniu putem să mergem mult mai departe decât se cere la OSCE. E vorba de baza comună consolidată de impozitare a companiilor. Este un subiect prezent de mult în dezbaterea europeană. Um, pe piața comună în cadrul Uniunii Monetare. Dacă reușim să facem acest lucru, cred că va fi un pas înainte enorm, fundamental, pentru că astfel se vor elimina toate regulile care permit unor întreprinderi să scape de plata impozitelor și se va oferi întreprinderilor în același timp un cadru mai simplu și mai transparent în fața cetățenilor. Deci cred că este una dintre măsurile fundamentale care ar putea fi propuse în cadrul lucrărilor acestei comisii. Vă mulțumesc! Merci beaucoup. Alors, je me tourne 20... Mulțumesc! Și acum dau cuvântul Danutei Hübner din Parlamentul European, tot 3 minute. Două sau trei minute? Trei. Mulțumesc! Aș dori să încep prin a spune că, bineînțeles, în ultimii doi ani, în uh, activitatea noastră în domeniul impozitării întreprinderilor, uh, am uh, trăit sub presiunea unor evenimente dramatice, dar din câte am, înțeles, am înțeleg eu lucrurile, dacă punem în aplicare pachetul prezentat de domnul Quest, vom face mai mult decât să reacționăm la provocările momentului. Vom crea un, o structură de impozitare uh, fiabilă în Europa. Acesta trebuie să fie obiectivul nostru. Vreau să abordez, să spun câteva cuvinte despre altceva menționat de Stephen Quest, și anume echilibrul dintre soluțiile necesare pentru pozitarea întreprinderilor la nivel național și cele de la nivel european, plus recomandările OCDE, pentru a se ajunge deci la un echilibru între ce se decide și ce se face la nivel european și ce trebuie să se facă la nivel național. Acest echilibru este foarte important. În general, aș spune că uh, Rezultatul va fi probabil o serie de instrumente juridice și politice care vor fi necesare um, și vor funcționa la diferite niveluri. Vom avea nevoie de, un, de o cooperare și monitorizare fără precedent. Și, practic, abordarea, rezolvarea problemelor legate de impozitare trebuie să uh, necesită uh, multă atenție, ca multă atenție să fie acordată legitimității democratice, mult mai mult în cazul politicii de impozitare decât în cazul altor politici. Și aici cred că noi, cei din Parlamentul European, de la nivel european și dumneavoastră, colegii noștri din Parlamentele Naționale, la nivel european, să asigurăm această legitimitate democratică a procesului de schimbare care are obiectivul um, de a ajunge la un sistem fiscal mai uh, echitabil, mai transparent și um, mai rezistent la abuzuri. Deci, um, acest dublu proces la nivel național și al parlamentelor naționale implică consolidarea dialogului politic, și pentru a mă referi din nou la ceea ce a spus Stephen Quest, a cerut cooperare între noi și eu cred că trebuie să ne ameliorăm cooperarea, dar parlamentele naționale vor avea și sarcina directă de a pune în aplicare a recomandărilor OCDE și de a transpune legislația europeană, directivelor europene și pentru monitorizarea uh, punerii în aplicare a acestor uh, instrumente legislative. Deci, în acest proces, o mare parte din responsabilitate va rămâne a Parlamentelor Naționale. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc mult, Anuta. Și acum revenim la Parlamentele Naționale și dau cuvântul domnului Pedro Samoa din Spania. Camera Deputaților din Spania. Vă rog, 3 minute. Mulțumesc, domnule președinte. Din punctul meu de vedere, în lumea de azi ne confruntăm cu provocări globale. De aceea trebuie să găsim soluții globale și fiscalitatea internațională este o provocare globală și necesită din partea Parlamentelor Naționale o reflexie globală. De aceea doresc să cer acestei comisii, președintelui ei și uh, Comisiei Europene să contribuie la, acest nou, la această nouă paradigmă internațională pentru o fiscalitate mai justă și mai decentă. Punem în discuție un model de societate, dar trebuie să, ie, să ieșim și din, uh, această, uh, din acest blocaj care există de ani de zile. Astăzi, obiectivul este să putem să finanțăm statul social. Sper că vom reuși și mă bucur deja de primele măsuri care au fost luate. Trebuie ca reacție la cazul Panama Papers, trebuie să acționăm în mod hotărât pentru că este o ocazie unică pentru noi să avansăm în această idee de coordonare fiscală internațională. Noi am creat o comisie de anchetă în Spania în legătură cu Panama Papers și doresc să mai amintesc în încheiere că anumite elemente ni se par nouă esențiale și va trebui să avansăm cu hotărâre în abordarea acestor elemente. Mai întâi, uh, baza comună consolidată de impozitare a companiilor. Haideți să profităm de ocazia care ne este oferită astăzi. Am văzut că um, imboldul a scăzut când a venit vorba de această politică, dar astăzi cred că trebuie să accelerăm din nou și să depășim ce ne propune OCDE-ul astăzi, să alcătuim o listă europeană a paradisurilor fiscale care reprezintă și ea un pas înainte. Trebuie să profităm de ocazie, pentru că, așa cum am spus, Um, această armonizare la minimul necesar nu ne va permite să finanțăm coeziunea noastră socială și statul social. În plus, schimbul automat de informații cred că ne poate permite să mergem mai departe, să uh, căutăm beneficiarul real al uh, tuturor uh, elementelor uh, furnizate în cadrul schimbului de informații. Domnule președinte, trebuie, cred că trebuie să fim cu adevărat ambițioși pentru că a venit momentul și provocările actuale necesită asta. Vă mulțumesc. Ultima idee evocată de dumneavoastră este cu siguranță o concluzie pe care trebuie să o tragem din Uh, dosarul Panama Papers. Este evident acest lucru. Acum dau cuvântul și scuze pentru pronunție uh, unui coleg din Slovenia, domnul Tilen Bozici. Trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Legislația din Slovenia este destul de avansată, dar suntem deschiși schimbărilor modernizării legislației noastre. Atmosfera din Parlament este, cred eu, destul de pozitivă, pentru că înțelegem uh, cât am, putut avea de, am putea avea de suferit dacă politica fiscală nu este eficientă. De asemenea, Uh, am fost uh, și noi afectați de recesiune și este important să se colecteze taxele acolo unde trebuie ele plătite. Deci noi avem deja un sistem bun, funcțional, dar ne confruntăm cu probleme în momentul în care trebuie să colectăm datele și uh, să le comunicăm rapid, pentru că până când datele ajung la autoritățile fiscale, până când acestea sunt procesate, și sunt găsiți uh, cei care sunt vinovați de, de evaziune fiscală. Povara este mare, procedurile sunt complicate. Avem uh, o serie de forme de decizii fiscale în uh, de, de uh, elemente, legislație care ne permit să știm ce uh, fac agenții economici. Întrebarea este, oare sistemul va îmbătrâni, îmbătrâni pe rapid? Uh, paradisurile fiscale uneori există de 30 de ani și doar acum uh, începem să înțelegem care este situația. Într-adevăr, tehnologia informațională ne oferă o serie de elemente, dar aceste sisteme offshore sunt încă în uh, domeniul uh, național, dar trec uh, sau sunt transferate spre platforme private prin cripto monede sau alte tipuri de abordare a evitării plătirii taxelor. Uh, de, de asemenea, cred că trebuie să uităm de țările în curs de dezvoltare. Dacă rezolvăm bine problemele fiscale, cred că am uh, putea să obținem mai multă bunăstare pe întreaga planetă. Cred că dacă acționăm rapid în acest domeniu, putem ajuta uh, alte țări la nivel practic. De exemplu, în Nigeria, uh, impozitul reprezintă 10% din PIB. Nu e suficient. Trebuie să acționăm rapid. Mulțumesc. Mulțumesc. Uh, sunt observații pertinente și domnul director general de la Comisie a notat rezervele dumneavoastră în legătură cu buna funcționare a sistemului privind schimbului de informații. Sistemul se aplică însă, dar trebuie să revenim cu siguranță la acesta. Acum dau cuvântul uh, unui deputat din grupul Socialiștilor și Democraților din, din Parlamentul European, domnul Peter în trei minute. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să mă leg de uh, ceva la care s-a referit antevorbitorul meu. În primul rând, e foarte bine și frumos că ne întâlnim aici cu uh, parlamentari din parlamentele naționale activi în domeniul fiscal, care chiar legiferează în primul rând în acest domeniu și nu Parlamentul European. În al doilea rând, trebuie să recunoaștem că acest uh, subiect nu mai poate fi uh, gestionat doar la nivel național. Pentru că um, ce măsuri se iau într-un stat, le vizează pe toate celelalte. Dacă parlamentarii naționali vin însă aici, la nivel european, e foarte bine și au spus-o foarte mulți și, din punctul meu de vedere, este la fel de important să nu discutăm doar cu vecinii, cu statele vecine de la est, de la vest, de la nord și de la sudul fiecăruia despre decizii fiscale, despre uh, impozitarea veniturilor întreprinderilor, despre raportarea pe fiecare țară, ci e la fel de important ca și Comisia Europeană să fie informată constant. Și de ce este important acest lucru? Am văzut uh, ce se întâmplă cu procedura ajutoarelor de stat pe care a deschis-o acum uh, Comisia. Am văzut uh, situația LuxLeaks și toate celelalte. Și ne-am putut da seama cât de important este să avem pe, să avem o instituție care are în atribuția sa, în atribuția sa să fie gardiana tratatelor, adică să fie un polițist care verifică dacă fiecare stat își respectă obligațiile care îi revin prin tratat. Dacă în astfel de cazuri Comisia Europeană nu este informată în mod adecvat, atunci statele membre nu permit Comisiei Europene să uh, acționeze, să ancheteze astfel de încălcări ale tratatelor și să ia măsuri. Și sunt foarte multe state membre, foarte multe guverne care nu vor implicarea Comisiei Europene. Și mie mi se pare important că în legătură cu tot ce spunem acum, uh, să îi informăm și pe cei care au privirea de ansamblu asupra întregii situații, pe cei care pot controla dacă fiecare își respectă obligațiile. Nu e vorba neapărat de noi acte legislative. E vorba strict de respectarea regulilor jocului. Deci vă rog frumos să țineți cont de această idee. Merci, Peter. Mulțumesc, Peter. Revenim acum la parlamentele naționale și dau cuvântul Domnul Timo Araka, din Finlanda. Thank you. <clears throat> Thank you, Mulțumesc. Mulțumesc, domnule președinte. Vreau să vă atrag atenția asupra faptului că evaziunea fiscală și erodarea bazei fiscale, fiscale are legătură cu legislație care nu ține direct de fiscalitate și nici măcar nu ține totdeauna de dreptul companiilor și de contabilitate. În Parlamentul finlandez discutăm acum despre punerea în aplicare a um, Directivei 9 per 09 2014 privind depozitarii centrali pentru titlurile de valoare. Văd și unii deputați finlandezi din Parlamentul European aici. Uh, și uh, pot uh, să vă spun că pentru noi este important uh, articolul 38 pe care, care se referă la Finlanda, la Norvegia și alte state nordice. Este vorba de un articol referitor la publicarea anumitor informații referitoare la deținătorul anumitor obligațiuni. Nu vreau să intru în detalii, însă la noi se consideră că uh, aplicarea acestui text european uh, va slăbi situația existentă în Finlanda la ora actuală. Dar faptul că purtăm acum această discuție contravine voinței politice a Parlamentului European, a Comisiei și a Consiliului de a documenta uh, circulația activelor pentru a garanta o impozitare corectă de către autoritățile fiscale din întreaga Europa. În același timp, odată cu publicarea dosarelor Panama, când se dorește tot mai multă transparență, este păcat că apare pericolul de a avea o transparență redusă în alte părți ale legislației europene. Regulamentul pe care l-am menționat uh, este doar de acum 2 ani, însă mediul s-a schimbat și nivelul ambițiilor este mult mai mare acum. De aceea cer Comisiei Europene să se gândească la o modificare a regulamentului privind depozitarii centrali, pentru a uh, face mai transparente și procedurile din acest domeniu, pentru că fără un sector financiar transparent nu putem avea o impozitare eficientă. Vă mulțumesc. Merci, mon cher collègue. Et donc, si j'ai bien compris... Mulțumesc, stimate coleg, dacă am înțeles eu bine, în Finlanda ați creat un sistem care garantează o transparență absolută a uh, deținerii de active financiare și ce sugerați dumneavoastră este că uh, ceea ce funcționează la dumneavoastră ar trebui adoptat peste tot. Iată um, ce avantaje au schimburile de opinii de acest tip. Discutăm, pe de o parte, despre proiectul de legislație europeană, despre recomandările europene, dar acoperim și puncte care um, sunt de competență națională și putem face un schimb de bune practici și putem uh, profita de ceea ce alții au uh, reușit deja. Mm, trecem acum la Austria. Domnul Hubert Fuchs. Stimate domnule președinte, stimați deputați, cetățenii și micile întreprinderi din Europa sunt uh, mult mai uh, împovărați de impozite decât întreprinderile mari multinaționale. Această inechitate trebuie să fie îndepărtată. Este necesar să se ia măsuri pentru o impozitare eficientă și pentru o mai mare transparență pe piața internă. Astfel de măsuri sunt absolut necesare și deci pachetul de măsuri privind combaterea evaziunii fiscale reprezintă un pas în direcția cea bună. Dar acest pas trebuie să fie urmat de mulți alți pași și mă gândesc, de exemplu, la um, o bază consolidată uh, de impozitare pentru întreprinderi uh, de nivel european. Este foarte important ca uh, competența fiscală să rămână una de nivel național, dar la modul coordonat. Este important să se aplice impozitarea acolo unde se creează plus valoarea. Apoi, transparența este un uh, element la fel de important și pe lângă transparență este important să avem un schimb de informații automat, corect, referitor la uh, informațiile financiare. Acest sistem creează transparența necesară, dar nu este suficient. Autoritățile fiscale trebuie să facă schimb și de alte informații și să aibă o cooperare mai strânsă. Întreprinderile cu activitate multinațională care au sediul în Uniunea Europeană sau care au activitate în Uniunea Europeană trebuie să prezinte rapoarte referitoare la cifra de afaceri și la veniturile din fiecare stat european, la modul obligatoriu. Dar uh, și aceste documente nu trebuie transmise doar autorităților fiscale, ci trebuie făcute publice, accesibile public, publicului. Astfel, cetățenii vor avea mai mare încredere în autorități. Și cred că Um, în text dispozițiile trebuie să fie formulate cât mai neutru și prevederile trebuie să fie um, simple pentru întreprinderile străine. Trebuie să ne asigurăm că nu se creează mai multe niveluri de uh, impozitare și o prea mare complexitate birocratică. Apoi, obiectivul nostru trebuie să fie ca paradisurile fiscale din lumea întreagă să fie desfințate. După părerea noastră, nu există niciun motiv Uh, să se creeze firme în paradisuri fiscale. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Acum revenim la Parlamentul European și vreau să vă atrag atenția asupra faptului că mai avem o singură cerere de intervenție din partea uh, parlamentarilor naționali și timp mai avem. Uh, Așadar, dacă doriți să luați cuvântul și nu v-ați înscris încă sau dacă ați vorbit deja și vreți să mai interveniți odată, vă rog să ne atrageți atenția ca să poată fiecare să ia cuvântul pentru că uh, avem timp la dispoziție deocamdată. Până atunci, revin la Parlamentul European și din partea grupului ECR are cuvântul domnul Bernd Luke. <clears throat> Mulțumesc, domnule președinte. Mă scuzați, sunt uh, răgușit, nici nu sunt sigur dacă voi putea vorbi. Ați răcit, răcit în Cipru? Întreabă președintele. Doamnelor și domnilor, o să încerc. În primul rând, mă bucur foarte mult să văd că există... Domnul Luca cere scuze, nu, nu poate lua cuvântul. It's a pity. E păcat, spune președintele. Nu este altcineva de la acest grup? Mihail Teurer? Eu sunt Aici sunt. Uh, soll ich jetzt modest? stați uh, în ultimul gând, sunteți modest. De la grupul ALDE. Doamnelor și domnilor, în numele grupului ALDE, aș dori să vă atrag atenția acum asupra faptului că rezultatele muncii Comisiei Taxe 1 și, de asemenea, recomandările BEPS sunt foarte importante și ne arată două concluzii importante. În primul rând, acest subiect nu mai poate fi rezolvat la nivel național, după cum a spus colegul Peter Zimon. S-a creat această iluzie că este suficient să se ia măsuri la nivel național, dar nu este așa și de aceea avem această pledoarie uh, către dumneavoastră este important ca la nivel european să găsim un cadru juridic obligatoriu împreună cu Comisia Europeană și cu Consiliul. Trebuie să analizăm foarte atent uh, dacă aplicările naționale ale, ale recomandărilor BEPS sunt suficiente pentru a uh, elimina uh, evaziunea fiscală Eh, colegul din Regatul Unit a spus că nu este clară diferența între evaziunea fiscală și evitarea plății impozitelor. Este un subiect eh, care ne-a preocupat și pe noi. Noi suntem de părere că efectele asupra concurenței trebuie să fie analizate. Nu este vorba de faptul că în uh, Irlanda se aplică o cotă de impozitare de 12,5%. Nimeni nu uh, pune sub semnul întrebării acest lucru. Ar fi bine dacă s-ar plăti atât impozit. Însă, Comisia a deschis și uh, anchetele în cazurile de um, ajutor de stat, de subvenții și a constatat că unele uh, întreprinderi și-au redus, așa zis, legal cota de impozitare la 0,05%. Și astfel se distorsionează concurența. Pe noi ne preocupă foarte mult această distorsionare a concurenței și aici intervine rolul Uniunii Europene, al Comisiei Europene ca autoritate privind concurența, autoritatea de concurență. Nu este corect ca întreprinderile mici și mijlocii care nu vor sau nu pot să aplice aceste modele de uh, evitare a plății impozitelor să aibă de suferit. Și există studii care arată clar că um, întreprinderile mici uh, și uh, mijlocii plătesc impozite care reprezintă 25-30% din totalul impozitelor percepute. Aș dori de asemenea să subliniez ideea digitalizării. Într-o economie globală digitalizată este tot mai greu să vezi unde a fost creată valoarea, unde a fost creat un câștig. Iar uh, experții fiscali și oamenii de știință ne spun că într-o economie viitoare, a viitorului uh, globalizată, va fi nevoie de alte sisteme fiscale. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg! În numele Senatului Sărilor de Jos are cuvântul domnul Marmix Van Rey. Mulțumesc! În primul rând, felicitări pentru organizarea acestei reuniuni ca să putem spori dialogul dintre Parlamentul European și Parlamentele statelor membre. În primul rând, aș dori să subliniez faptul că Uniunea Europeană nu e singură pe lume. Este greu ca proiectul BEPS să aibă succes și să fie susținut pe deplin de alte state membre OCDE, mai ales de statele membre mari OCDE, cum ar fi SUA și uh, Republica Populară Chineză. După cum știm cu toții, una din cauzele disparităților este tocmai sistemul fiscal american și până acum Congresul american nu a ajuns la un uh, consens uh, în ceea ce privește schimbarea regimului uh, de uh, fiscalitate pentru întreprinderi din SUA. După cum știți, uh, întreprinderile americane pot compensa impozitele plătite în străinătate cu profitul făcut în SUA, în măsura în care repatriază acel profit. Și după cum știți, majoritatea nu repatriază profiturile, pentru că există o portiță și de aceea, 2 uh, triliarde de uh, dolari americani se află în afara SUA. Întrebarea este dacă Uniunea Europeană, și acest lucru este susținut de Parlamentul olandez, deci dacă Uniunea Europeană va accelera și va implementa propunerea BEPS, oare SUA va uh, urma această uh, măsură? Pentru că e un paradox. Dacă impozitele mari din Europa ar duce la impozite mai mici în SUA, uh, nu ar fi corect. Și de aceea noi am dori uh, ca acest pachet anti-evaziune fiscală, anti-evitarea plății impozitelor, să fie un succes. Dar trebuie să ținem cont și de ce s-a discutat în um, Camera Reprezentanților din uh, țările de jos. Dacă dorim să obținem un succes în uh, timpul președinției olandeze, poate că ar fi bine să rămânem la măsurile BEPS. Și să nu uh, introducem prea multe măsuri în uh, același pachet. În ultimul rând, dar nu în cele din urmă, am dorit să menționăm trei puncte. În primul rând, transparența este esențială. Așadar, salutăm activitățile Parlamentului European și ale Parlamentului uh, olandez. Am uh, implementat deja raportarea pentru fiecare țară la 1 ianuarie, am început schimbul de informații privind deciziile fiscale, avem un memorandum de înțelegere cu Germania și avem uh, inițiative referitoare la statele în curs de dezvoltare, 23 dintre acestea, care ar trebui să își schimbe uh, politicile fiscale și chiar în unele tratate avem o clauză antiapus. Și aș avea și o avertizare. E bine să fii ambițios, cum a spus colegul din Spania, dar trebuie să fim și realiști am introdus foarte multe noi reguli și reglementări și trebuie ca uh, autoritățile fiscale să le transforme în realitate. Oare avem resurse în cele 28 de state membre pentru a atinge acest obiectiv, mai ales când e vorba de colaborarea între autoritățile fiscale? Pentru că e foarte bine și frumos să avem un schimb de informații, dar trebuie ca sistemul să funcționeze în realitate. Mulțumesc! Votre dernière remarque est particulièrement judicieuse. Am notat ultima noastră remarcă și sigur că problema nu se pune în același mod în cele 28 de state membre. Revin acum la Parlamentul European. De la stânga europeană, domnul Fabio De Masi. Ja, Dank. Äh, Mulțumesc. Eu cred că äh, documentele Panama, ca și LuxLeaks, ne ajută și uh, în numele grupului meu uh, aș vrea să mulțumesc celor care au făcut posibile aceste divulgări de informații. Este vorba de o societate paralelă în care evoluează cei bogați și puternici și uh, multinaționalele, și noi la Parlamentul European nu știu ce putere avem de a face ordine când uh, vedem ce se întâmplă la acest nivel. Este important să fim conștienți de faptul că reformele fiscale, chiar dacă se iau măsuri în direcția corectă, uh, nu, uh, nu sunt neapărat suficiente. Panama fusese scoasă de pe lista neagră, OCDE are uh, colaborări cu state din Uniunea Europeană, cum ar fi țările de jos, și nu, nu monitorizează totdeauna fluxurile uh, financiare. Trebuie să fim conștienți și de faptul că există și state americane, cum ar fi Delaware, care nu participă la uh, aceste inițiative de transparență. Ar fi important să că se creeze la nivel internațional un registru al firmelor fantomă. Uh, și aici nici nu vorbim suficient despre acest lucru. Vorbim foarte mult când ne referim la spălarea de bani, de activități financiare, finanțarea terorismului și așa mai departe. Dar nu este suficient. Aș vrea să susțin o idee menționată de colegul din uh, Regatul Unit. Eu nu am încredere în lista neagră, trebuie să mergem mai departe. Am uh, avut așa ceva în 2009. Mm, domnul Moscovici a spus atunci că Portugalia are vreo 75 de state pe lista neagră și Germania niciunul, deci aștept cu nerăbdare să văd cum va arăta la sfârșit această listă neagră europeană. Cred că mai important ar fi să avem soluții multilaterale, dar nu trebuie să existe scuze ieftine, pentru că am văzut că SUA a luat uh, măsuri unilaterale împotriva uh, uh, Elveției în anumite cazuri, de evaziune fiscală. Eu cred că avem nevoie de un drept penal mult mai dur care să permită anchetarea și sancționarea băncilor care um, facilitează astfel de fluxuri financiare, mergându-se până la uh, retragerea autorizației acelor bănci. E important să avem uh, baza comună consolidată pentru de fiscalitate pentru întreprinderi um, nu e posibil să avem o firmă ca Google în, cu sediul uh, în Olanda, dar uh, la sediul acela să nu fie decât un robot telefonic și nu mai mult. E important să intensificăm combaterea acestor practici. Vă mulțumesc! Merci, mon cher collègue. Alors, nous parlements nationaux et je donne la parole à Madame Wouters pour la Belgique. Mulțumesc, doamna Ruders din Belgia, de la Camera Deputaților. Dank u wel, meneer de voorzitter. Eh, hartelijk dank. Mulțumesc, domnule președinte. Mulțumesc eh, pentru invitație și mulțumesc și pentru acest schimb de opinii cu parlamentele naționale. Cred că e important ca lacunele fiscale să fie acoperite în așa fel încât um, corporațiile multinaționale să nu mai poată evita uh, plata impozitelor. Și cred că soluția ideală ar fi să avem uh, măsuri care să ducă la sporirea transparenței și la o cooperare sporită între diferitele administrații fiscale. Cred că este deosebit de important. ceea ce privește cooperarea administrativă uh, și aceasta este importantă și de asemenea trebuie să abordăm raportarea pentru fiecare țară. Cred că această schimbare este una binevenită. Propunerea comisiei va duce la uh, crearea unei transparențe sporite și la un schimb de informații sporit. Deci o susținem întru totul. Dar mai sunt câteva comentarii critice. În primul rând, trebuie să analizăm situația statelor membre mai mici. Știu că statele membre mai mari au alte perspective, însă statele membre mici trebuie să poată să rămână competitive. Așadar, este important Este important ca ele să-și păstreze suveranitatea în domeniul fiscal impozitele scăzute pot fi și în interesul IMM-urilor, așadar cred că o concurență fiscală sănătoasă trebuie să rămână o posibilitate. Un alt aspect pe care doresc să-l subliniez se referă la evoluțiile din cadrul OCDE. Susținem pe deplin activitățile din acel for, Credem că este foarte bine să se continue pe aceeași cale și în același timp însă cred că Uniunea Europeană trebuie să fie conștientă de contextul internațional. Atunci când Comisia impune obligații care merg mai departe decât um, măsurile de nivel național, trebuie să ne gândim dacă nu cumva ne slăbim poziția pe plan mondial. Cred că nu acesta trebuie să fie rezultatul uh, urmărit de noi. Și încă o idee importantă în legătură cu IMM-urile într-un stat mic, uh, cum este Belgia, IMM-urile reprezintă o parte foarte importantă a economiei și uh, în măsurile pe care le luăm, trebuie să ne asigurăm că nu creăm o povară administrativă suplimentară pentru IMM-uri. Cred că dacă se ține cont de aceste observații, vom uh, reuși să ne continuăm munca pentru o fiscalitate corectă. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Am să revin acum la Parlamentul European. Numele grupului Verzilor, domnul Ernest Maragall. Hemos visto la... Mulțumesc, domnule președinte. Am citit uh, comunicarea Comisiei pentru a combate evaziunea fiscală și frauda fiscală și se vede că lacunele de acoperit sunt mari. În fiecare zi pierdem miliarde de euro. Domnul comisar Moscovici a încercat să evalueze nivelul sumelor pierdute și a ajuns la 50% din bugetul Uniunii Europene, cu 50% mai mult decât ceea ce cheltuim pe programele de coeziune socială. E clar că există o oarecare complicitate între anumite întreprinderi și anumite guverne. Unele întreprinderi beneficiază de decizii fiscale, alte state oferă cote de impozitare mai mici decât jumătate din uh, medie. Sigur că um, se pot face estimări, sumele um, neplătite uh, ajung la milioane. Și până la urmă, unele state pierd sute de milioane de euro uh, venituri fiscale an de an, fie că e vorba de Franța sau de Germania, fie că e vorba de uh, privilegii fiscale, cum ar fi uh, Virgin Islands, țările de jos, Belgia sau altele. Până la urmă, unele state câștigă, altele pierd. Desigur, ni se pare inacceptabil iar uh, publicarea acestor liste negre nu va folosi la nimic, pentru că nu uh, se vor putea acoperi toate aceste scăpări. Am avea nevoie de o um, acțiune la nivel european. Trebuie să combatem transferarea veniturilor, trebuie să luptăm pentru IMM-uri, Când ne uităm ce se întâmplă în insulele Caiman, avem impresia că un triliard de euro ar fi disponibili în acele conturi. Așadar, nu putem să rămânem la nivelul de divulgare a informațiilor uh, din dosarele Panama. Trebuie să uh, facem o anchetă și să tăiem răul de la rădăcină ca să ajungem la Europa pe care ne-o dorim. Parlamentarii naționali ne uh, susțin, ne vor ajuta, după cum uh, s-a spus, trebuie să acționăm, trebuie să acționăm împreună, în comun, între Parlamentul European și Parlamentele Naționale. Și cred că aceasta este cea mai bună perspectivă pentru următoarele luni. Mulțumesc, mulțumesc! Trecem din nou la parlamentele naționale și în numele Parlamentului suedez are cuvântul domnul Daniel Sestrașici. Mulțumesc, mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Cred că dezbaterea de astăzi ne-a depășit așteptările. Mă bucur că toată lumea este de acord că putem, uh, că trebuie să punem capăt acestor practici. Evaziunea fiscală se practică de mult timp uh, și sigur că există multe opinii cu privire la ce trebuie făcut exact, dar aș dori să uh, le mulțumesc celor care au luat cuvântul, îi mulțumesc mai ales domnului Demasi pentru intervenția sa foarte pozitivă. În ceea ce privește statele noastre, regiunile și orașele, cred că este important să facem așa cum a spus și colegul din Slovenia, să ținem cont de faptul că sunt multe state din afara Uniunii Europene care au și ele mari probleme din aceleași motive. Și cred că unul din neajunsurile propunerii comisiei este că nu se abordează suficient transparența. Însă transparența este necesară, atât transparența publică, pentru jurnaliști, pentru experții juridici, toată lumea trebuie să aibă acces la aceste informații, dar este important și să știm ce state vor um, face obiectul raportării pentru fiecare țară, pentru că pragul mi se pare mult prea mare dacă ne gândim doar la discuțiile din Uniunea Europeană, vorbim de 40 de milioane de uh, euro. O raportare, o astfel de raportare pentru fiecare țară trebuie să fie realmente publică, trebuie să fie globală și să meargă dincolo de cele 28 de state membre UE. Cred că este esențial dacă dorim să obținem efectul dorit. Pe viitor trebuie să facem presiune asupra autorităților pentru a obține un registru public uh, real, unde să uh, fie clar uh, cui aparțin întreprinderile și ce venituri fac. Mulțumesc! Mulțumesc, stimate coleg. Are cuvântul doamna Capel acum de la ENF. Mulțumesc, domnule președinte. Combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive este importantă, dar nu doar pentru Uniunea Europeană, ci mai ales pentru statele membre și obiectivul trebuie să fie același și anume o uh, fiscalizare eficientă, să se perceapă impozitele acolo unde are loc activitatea economică într-un spirit de transparență sporită. S-a spus deja, IMM-urile plătesc cu 30% mai mult ca la impozite decât multinaționalele. IMM-urile sunt foarte grav afectate Uh, și la fel, statele europene sunt foarte afectate. Conform datelor OCDE, se pierd 70 de miliarde anual din uh, această cauză și foarte mare parte din acești bani ajung în paradisuri fiscale, după cum s-a văzut foarte clar din uh, Panama Papers. Inițiativa BEPS a OCDE reprezintă un pas foarte important pentru rezolvarea acestei uh, probleme globale. Această provocare globală necesită o soluție globală, iar planul de acțiune în 15 puncte al OCDE um, acoperă trei uh, direcții acțiuni, o acțiune internațională de transparență sporită, acoperirea lacunelor fiscale și uh, un schimb de informații. 96 de state și-au luat angajamentul că vor participa la acest schimb de informații uh, fiscale, inclusiv SUA, care dorește să ia măsuri specifice în urma Panama Papers. Uniunea Europeană a prezentat anul acesta un pachet uh, foarte larg de combatere a evaziunii fiscale cu cele trei obiective pe care le-am menționat deja, și în uh, ultimele săptămâni uh, s-a cerut uh, să fie create registre de transparență pentru a fi declarate datele fiscale ale întreprinderilor străine cu activitate în Uniunea Europeană și invers. La Parlamentul European dorim să promovăm transparența și să combatem evaziunea fiscală. Considerăm că raportarea pentru fiecare țară este foarte importantă Sunt 6500 de întreprinderi care ar fi afectate de uh, această prevedere de raportare pentru întreprinderile care au venit cifre de afaceri de peste 750 de milioane de euro pe an. Și din 2017 uh, va fi introdus acest pachet de măsuri în Uniunea Europeană. Dar nu e suficient. Avem nevoie de, o creare, uh, de crearea unei rețele de transparență la nivel mondial. Se există un registru mondial de informații fiscale privind întreprinderile, să fie clar care sunt firmele fantomă din paradisurile fiscale. Directiva a patra privind spălarea de bani prevede uh, astfel de măsuri. De asemenea, este necesar să creeze liste negre de paradisuri fiscale la modul aprofundat și, de asemenea, trebuie să fie extinsă baza fiscală și să uh, fie clare, clauzele de switch-over și, uh, după cum au spus și colegii din parlamentele naționale, mai ales un coleg din Parlamentul Italian, uh, a spus un lucru pe care îl susțin și eu, că e nevoie de o definiție mai clară a filialelor și, după cum a spus colegul din Ungaria, trebuie să ne pregătim pentru uh, epoca digitală și toate aceste lucruri trebuie să ne preocupe. Vă mulțumesc! Mulțumesc, stimată colegă! din Senatul Republicii Cehe are acum cuvântul domnul Zednek. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. În numele Camerei Parlamentului Ceh am uh, Pot spune că am discutat despre impozitarea companiilor foarte mari și am discutat uh, de asemenea și despre pro, uh, propunerile Comisiei Europene. De obicei, susținem măsurile împotriva evaziunii fiscale prin cooperare, pentru că aceasta, din urmă, distruge economia, piața, distruge veniturile unui stat și concurența. Însă am dorit să subliniem că impozitarea directă este în competența statelor membre. Cu toate acestea, pentru a putea găsi o abordare mai largă pentru uh, fiscalitate integrată și pentru uh, o combatere comună, eu cred că este nevoie într-adevăr de măsuri împreună. Iar propunerile Comisiei conțin măsuri foarte potrivite pentru combaterea evaziunii fiscale și uh, a combaterii oricărei forme de instrument care se folosește pentru ca să nu se plătească impozite pe teritoriul Uniunii. Cadrul de transpunere nu este bine stabilit în această propunere și în Republica Cehă ar necesita, ar necesita o schimbări foarte mare în legislația noastră pentru ca să putem transpune aceste propuneri. Deci noi am vrea ca termenul de transpunere să fie 24 de luni. Susținem noua strategie pentru o gestiune a taxelor mai eficientă, bazată pe cooperarea dintre țările UE și țările terțe și susținem și inițiativa Comisiei de a îmbunătăți cooperarea cu partenerii uh, externi pentru a combate evaziunea fiscală. S-au spus toate aceste lucruri deja aici oricum. Și suntem de acord cu crearea unei liste de țări care, să, care permit uh, evaziunea fiscală prin uh, intermediul unei planificări foarte agresive fiscale în defavoarea economiilor uh, mai slabe. Iar Uniunea Europeană, în totalitatea sa, trebuie să exercite presiune asupra acestor paradisuri fiscale. Și cred că am putea să profităm și de pe urma unei liste de companii care de obicei folosesc aceste regimuri privilegiate, chiar și bănci. Mulțumesc! Mulțumesc în numele Parlamentului European, acum doamna Ana Gomes. Da, mulțumesc. Știm ce trebuie să facem și noi, Parlamentul European, împreună cu parlamentarii naționali, trebuie să fim mult mai proactivi în uh, presiunea pe care o exercităm pe guverne și pe instituțiile europene pentru ca să facem ceea ce este nevoie. Și vreau să definesc uh, șapte puncte. În primul rând, o listă comună de paradisuri fiscale la nivelul UE. Apoi, CBCR-ul, dar nu așa cum îl propune Comisia, deci nu unul limitat uh, la activitățile companiilor și corporațiilor multinaționale în Uniunea Europeană, ci trebuie să fie la nivel mondial, pentru că altfel este contraproductiv, nu va face decât să se bucure, pentru că îi va încuraja să plece din Uniunea Europeană și nu va rezolva nici pe departe problema aceasta cu care ne confruntăm. Deci dacă ne limităm la activitățile în spațiul european, nu avem uh, câștig de cauză. Iar pragul, care n-ar trebui 750 de milioane de euro, ci ar trebui să fie mult mai scăzut, pentru ca să avem un control adevărat. Apoi, întrebarea principală se leagă și de registrele accesibile public pentru toate companiile, pentru ca să știm cine sunt beneficiarii aceste, acestor industrii. Și uh, nu e vorba, de fapt, numai de evaziune fiscală. E vorba de uh, combaterea spălării banilor, crimei organizate și terorismului, care folosește sistemele din offshore pentru ca să-și își financeze activitățile. Și nu putem să continuăm să permitem așa ceva. Noi uh, suntem responsabili în fața cetățenilor cu securitatea și trebuie să detectăm um, toate aceste neajunsuri, pentru că altfel suntem complici la activități criminale. Nu putem să permitem, de fapt, indirect, în continuare, o spălare de bani uh, care se întâmplă în fața noastră și uh, aceasta mm, cu instrumente legislative care nici măcar n-au intrat încă în vigoare, dar vedem deja ce lacune mare au și care nu fac decât în final să favorizeze sistemul uh, de uh, Uh, secretoșenie, așa pot să spun, care până acum este aplicat pe bază regulată. Și nu e vorba numai de companie, e vorba și de fundații și de trusturi. Când vorbim despre combaterea spălării banilor, au fost mai mulți membri care au uh, membrii în Uniunea Europeană, cum ar fi Marea Britanie, care au blocat o îmbunătățire a legislației și desigur că Marea Britanie are uh, legătură directă, fie că e vorba de insulele în care se află paradisuri fiscale sau alte spații similare. Noi nu vrem ca Marea Britanie să iasă din uh, Uniunea Europeană, dar totuși Marea Britanie trebuie să-și gestioneze această problemă în care se află pe teritoriul ei. Și în acest sens uh, salut uh, ceea ce ați propus și cred că ar trebui să extindem însă propunerea nu numai la Uniunea Europeană, ci și în afară Cameron știu că are multe probleme în momentul de față după revelațiile din Panama Papers, dar ar trebui să se folosească momentul pentru a instaura bănci care să clar, și să se clarifice exact, în primul rând, care sunt legăturile dintre aceste bănci și uh, compania Mossack Fonseca. Pentru că noi încurajăm uh, secretele, de fapt. Ce se întâmplă cu uh, toate tranzacțiile, trebuie să știm exact ce se întâmplă uh, și apoi trebuie să se facă public uh, proprietatea. Știm uh, foarte clar că foarte multe din aceste fonduri au fost investite în capitalele noastre și mi se pare esențial să putem să aflăm și să trasăm înapoi toate aceste tranzacții și apoi să avem o, o fiscalitate foarte mm, redusă. De exemplu, pentru Portugalia, Olanda este un paradis fiscal pentru că 69 din uh, cele, nici măcar dublu atâtea companii, au uh, un sediu în Olanda pentru ca să nu trebuiască să declare banii pe care îi câștige în afara ă, Portugaliei. Și, în continuare, bineînțeles că au fonduri și în alte state. Nu putem să continuăm fără un CCCTB, o bază comună consolidată de impozitare. Și un ultim lucru, domnule președinte, al șaptelea punct pe care vreau să-l menționez. Trebuie să trecem și în TTIP, în, contractul, în acordul cu SUA, un capitol despre investiții care să aibă anumite prevederi obligatorii. Mulțumesc! Dumneavoastră nu doriți să simplificați negocierile, mi se pare, spune președintele. Dar acum, Timo Araca a cerut din nou uh, cuvântul. Timo, da, mulțumesc, domnule președinte. Am vrut să iau cuvântul pentru ca să pot dau plăcerea interpreților care să audă puțină finlandeză, spune vorbitorul. Este clar că aici, în instituțiile europene, trebuie să se discute despre aceste probleme și vreau să vă mulțumesc pentru ocazia pe care ne-ați dat-o. Vreau să vă dau un exemplu. Guvernul finlandez și-a publicat obiectivele la nivel UE și acolo există un capitol despre măsurile la nivel fiscal, pe care le consideră ca fiind pozitive. Însă, în acest raport, Există multe îngrijorări exprimate din cauza măsurilor fiscale ale Uniunii Europene care ar putea să contravină concurenței la nivel național, dar și la nivel european. Și întrebarea este cum putem să definim competitivitatea nu este oare o scuză pentru ca să ascundem faptul că, de exemplu, avem o situație foarte dificilă um, economică și în Finlanda în momentul de față și ar putea să fie foarte tentant să ne gândim pe termen scurt că măsurile acestea poate nu sunt uh, benefice. Oamenii sunt însă foarte supărați de toate măsurile fiscale agresive, care sunt considerate ca ceva foarte nedrept. Eu cred că este datoria noastră să subliniem mai mult decât până acum dimensiunea unei concurențe echitabile. Nu vorbim despre beneficiile pe termen scurt, ci uh, pe termen mediu și pe termen lung și uh, avantajele competitive în general uh, nu se văd neapărat imediat. Oricum, uh, trebuie să ne gândim uh, nu pe, numai pe termen scurt, așa cum se gândesc anumite întreprinderi și numai pe teritoriul național, ci trebuie să încercăm să ne gândim la firmele care își doresc mai ales uh, previzibilitate de la regimul fiscal și de la legislația în domeniul fiscal, ceea ce trebuie să fie esențial pentru că atrage investitori și trebuie să fie esențial și atunci când se iau decizii la nivelul Uniunii Europene, pentru că fără această previzibilitate nu putem să facem nicio uh, încercare să îi convingem că concurența nu va avea de suferit pe termen lung. E foarte important, deci, să combatem planificarea fiscală foarte agresivă pe termen lung. Mulțumesc! Vreau să știu dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Nu mai e nimeni pe listă, dar nu vreau să fie nimeni frustrat, deci dacă mai dorește cineva să ia cuvântul. Lord Davis? are dreptul să răspundă pentru că s-au adresat critici față de Marea Britanie și după aceea Miguel Vieges. Mai lor, aveți cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte. Aș, nu vroiam neapărat să mai iau cuvântul, dar sunt foarte recunoscător pentru comentariile pe care le-au făcut colegii pe ceea ce am zis eu înainte. Vreau să-l întreb pe domnul Quest ceva, pentru că domnul Quest a luat notițe în cadrul discuției Ah, și, după cum am spus și în remarcile mele introductive, memorandumul de explicații cu privire la informațiile privind veniturile din impozite spune pe prima pagină, pagina 20, cam uh, la jumătatea paginii, că pentru a permite controlul asupra plătirii impozitelor, această propunere necesită transparență în publicarea um, impozitelor plătite și apoi mă duc la pagina următoare, aliniatul 4, și spune că informațiile nu vor fi transmise publicului. Deci, Înțeleg că acest exercițiu nu se știe exact dacă trebuie să fie făcut public sau nu și vreau să ne întreb pe domnul Quest care este de fapt realitatea, pentru că înțeleg că scopul directivei este ca informația să fie disponibilă pentru autoritățile fiscale sau oare și pentru opinia publică. Mi se pare că totuși se uh, Uh, lipsește încrederea în uh, sistemul fiscal și totuși opinia publică are dreptul să inform, se informeze direct despre care sunt uh, măsurile care se iau și ce se plătește. Mulțumesc! Într-adevăr, domnul Quest notase anumite întrebări precise, cum este și cea pe care ați spus-o dumneavoastră sau diferite remarci care au fost făcute de către colegi și o să îi dau cuvântul în final pentru ca să poată să comenteze ceea ce ați spus dumneavoastră. O să îi dau cuvântul acum în final lui Miguel Viegas în numele Parlamentului European. Mulțumesc foarte mult. Aș fi vrut numai să fac câteva comentarii pe scurt. Vreau să spun în primul rând că mi se pare foarte utilă această întâlnire. După părerea noastră, părerea, cea mai importantă întrebare care se pune în acest domeniu este dacă există o voință politică pentru a aborda problema de care vorbim aici. Acesta este punctul cheie, mi se pare. Iar voința politică trebuie să vină din partea statelor și este marcat de faptul că uh, responsabilitatea se găsește la statele membre. În momentul de față există un consens care prevede că nu se poate armoniza fiscalitatea la nivelul statelor membre, este exclus, dar uh, avem uh, un principiu pe care ne-am pus de acord ca um, câștigurile să fie impozitate acolo unde sunt uh, obținute, bineînțeles după modelul fiscal al fiecărei țări. În aceste întrebări, dar și în toate celelalte întrebări care s-au pus aici în cadrul scandalelor care au existat, au legătură cu dacă există sau nu o voință politică de a face acest lucru sau nu. Există instrumente de exemplu, sistemul financiar, în continuare băncile sunt um, responsabile pentru ceea ce se întâmplă. Fiecare țară are paradisuri fiscale. Cred că ar trebui să se corecteze însă um, conceptul de paradis fiscal. Nu mi se pare corect pentru că ne gândim la o țară exotică când spunem paradisuri fiscale. Paradisurile fiscale însă există chiar și aici, în Europa și fiecare stat membru trebuie să-și pună întrebarea dacă uh, există sau nu o voință politică pentru a putea aborda problema. În Portugalia știm că avem probleme foarte mari pe, isla, mari pe insula Madeira, avem uh, de rezolvat problema aceea, dar întotdeauna ni se spune că trebuie să vedem uh, problema în totalitatea sa și așa mai departe. Dacă însă avem cu toții același obiectiv, atunci putem să discutăm mult mai eficient la nivelul statelor membre, fără să găsim tot timpul scuze uh, și uh, poziții politice diferite care ne împiedică să acționăm. Eu zic că odată ce s-a luat un angajament, trebuie să fie respectat și de aceea mi se pare foarte utilă această discuție, pentru că eu cred că în cadrul acestor discuții putem să ajungem la un consens care după aceea să mai împiedice amânarea deciziilor. Noi așteptăm tot timpul să vedem ce face cealaltă țară și atunci toată lumea așteaptă aș vrea să salut încă o dată ocazia pe care ne-ați dat-o să luăm cuvântul, pentru că chiar mi se pare că avansăm prin această reuniune. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc tuturor celor care au contribuit la această dezbatere extrem de fructuoasă și înainte să dau cuvântul domnului director general pentru ca să mai ofere răspunsuri la întrebările precise care i-au fost puse și după aceea celor doi coraportori pentru ca să tragă concluziile, aș fac ce și eu câteva comentarii și uh, aș vrea să vă prezint câteva idei. Mai mulți dintre dumneavoastră au insistat, atât președintele Duisenberg cât și uh, eu, uh, am spus că acest subiect este de relevanță pentru statele membre, pentru că parlamentele naționale sunt cele care decid, care vor avea ultimul cuvânt pe fiscalitate. Deci noi suntem uh, aici pentru a facilita discuția între dumneavoastră, pentru ca să vă permitem să țineți cont de dimensiunea internațională și europeană, să țineți cont de acestea în momentul în care luați decizii și pentru ca să fiți informați uh, despre ce se întâmplă în, uh, la nivelul nostru, mai ales atunci când e vorba de uh, instituțiile europene. Toată lumea e de acord că sistemul actual duce la nedreptăți flagrante. Foarte mulți vorbitori au amintit că în medie întreprinderile mici și mijlocii plătesc mai multe impozite decât multinaționalele, cam cu 30% în plus. Există o dezbatere care a fost menționată de către doamna Wooters <clears throat> și anume dacă putem înțelege că dimensiunea unei țări este un criteriu pertinent. Aceasta e o întrebare pe care Comisia Temporară Taxe 2 din Parlamentul European uh, și-a pus-o, făcând uh, un inventar în Europa și de mai multe ori în mai multe țări ni s-a spus că este ilegitim ca țările foarte mici să recurgă la metode la care nu recurg uh, cele mari în Uniunea Europeană și aici aș pune un semn de întrebare, pentru că mai multe țări mari folosesc aceleași metode, apoi trebuie definit ce e o țară mică, ce e o țară mare. O țară de peste 10 milioane de locuitori e o țară mică, însă față de Malta și Luxemburg e o țară mare. Deci, Întrebarea e dacă dimensiunea unei țări este un criteriu pertinent sau nu. Ceea ce e sigur, și cred că toată lumea e de acord aici, este că și concurența fiscală nu poate fi evitată cu totul. Partidele politice pot să găsească aceasta bun, bine sau prost, dar e clar că la nivel mondial uh, ar trebui să ne asigurăm uh, că um, se respectă principiile și regulile și că cerem concurenței să respecte aceste principii în general. Și trebuie să respecte și Uniunea, desigur, la nivelul Uniunii, principiile pe care le lansează. Cred că Concurența însă cu care trebuie să se confrunte statele membre este neloială și este agresivă. Nu se poate justifica oficial ca unele state să vor să vrea să profite de uh, regulile mai uh, avantajoase ale statului membru vecin. Atâta timp cât Uniunea Europeană și, în general, opinia publică nu știe despre aceasta, merge, dar în momentul în care se află, deja s-a terminat după scandalul LuxLeaks, după scandalul Panama Papers și cu siguranță nu ne-am oprit aici. Trebuie să ne dăm seama că, în general, jurnaliștii care au pus mâna pe LuxLeaks, pe Panama Papers, sunt din multe țări și că mereu vor ieși la iveală aceste scandaluri și nu va fi ultimul Panama Papers. Deci opinia publică nu o să mai tolereze uh, atâtea situații similare pe care le suporta și le tolera pentru că nu le cunoștea înainte. Suntem așadar de acord că parlamentele naționale au o competență, trebuie să precizăm ce este o bază comună de pornire, ce este o concurență fiscală corectă și transparentă și sinceră și, nu în ultimul rând, echitabilă. Toată lumea e de acord cu transparența. Am auzit ce a zis domnul Araca despre felul în care se aplica în uh, Finlanda înainte, e clar că documentele Panama au arătat într-un mod spectaculos ceea ce știam deja, acum avem chiar dovezile concrete, și anume că în anumite circumscripții se practică înființarea de uh, societăți uh, ecran, să spunem societăți cutie poștală, în cascadă chiar, sau formula de trusturi, de fonduri fiduciare, care sunt permise în anumite țări și nu în altele și care au uh, o bază juridică foarte diferită într-o țară față de alta, care sunt complet transparente într-o țară și complet uh, obscure în alta. Și e clar că în acest domeniu va trebui să mergem mai departe decât ceea ce s-a făcut până acum. Iar în legătură cu lista neagră, care se numește lista neagră a jurisdicțiilor non-cooperante, părerile sunt destul de variate. Toată lumea, în principiu, favorizează ideea, dar unii au dubii pentru că au existat și în alte domenii liste și nu au existat consecințe. Deci, e important să vedem cum comisia care trebuie să se pună de acord cu OCDE-ul ar putea să ajungă la uh, convingerea statelor membre să aibă aceleași liste și de a trage și concluziile după aceste liste, că nu servește la nimic să ai liste dacă nu tragi nicio concluzie după aceea. Lord Davis a pus o întrebare pe, la care Michael Teurer ne-a amintit că am încercat să o rezolvăm până acum fără să găsim un răspuns clar, și anume diferența între planificarea agresivă fiscală și evitarea plătirii taxelor. E clar că evaziunea fiscală este un lucru ilegal, există o definiție clară juridică cu consecințe evidente. Întrebarea e dacă avem o diferență tehnică, deci dacă putem să tragem concluzia unui tratament diferit uh, în aceste două practici fiscalitatea agresivă și evitarea plătirii taxelor. Și cred că comisia noastră, raportorii, pot să ne dea mai multe idei în acest sens. Au existat uh, foarte multe opinii în, în legătură cu armonizarea bazei de impozitare, iar CCCTB-ul e o variantă sau CCTB-ul o altă variantă? Știind că cele două întrebări se vor pune cu siguranță ambele. Comisia Europeană dorește să facă mai întâi propuneri în conformitate cu uh, beneficiul impozabil și principiul acesta și dacă se ajunge la un acord pe acest punct, CCTB-ul va fi baza de impozitare comună și atunci se va pune ulterior deși baza este aceeași, întrebarea următoare. Dacă sau unde o multinațională trebuie impozitată? Unde trebuie impozitată, mai precis? Multă lume aici a spus că o întreprindere este poate fi impozată acolo unde are activități, dar știm că definiția unei activități poate și ea să uh, varieze, fiind un, un subiect foarte dificil uh, până acum. Recomandările OECD, OCDE sunt combinarea cifrei de afaceri cu beneficiul, cu efectivele, dar există multinaționale care sunt organizate astfel încât mai multe filiale care nu sunt de fapt filiale cutie poștală, sunt adevărate, cu mai multe sute sau mii de angajați, nu pot să obțină beneficiu din punct de vedere structural și de aceea avem apoi probleme foarte mari pe care le-ați menționat uh, și dumneavoastră, care sunt probleme noi și pe care va trebui să găsim o soluție, și anume a platformelor digitale, adică a economiei digitale și a platformelor digitale a căror bogăție vine din uh, posesia multor date, dar care nu sunt impozitate proporțional cu datele care vin din această țară respectivă. Deci, veniturile, beneficiile nu sunt contabilizate în mod proporțional. Deci e clar că economia digitală pune o problemă contabilă nouă, o problemă de definire a valorii adăugate și, deci, și o problemă fiscală. Iar uh, mai întâi trebuie să ascultăm economiștii și odată ce economiștii au făcut analiza unei valori adăugate, platformei digitale, apoi putem să vedem care sunt consecințele pe care le vor trage uh, autoritățile naționale și Parlamentul European se va implica aici să vedem dacă va fi numai o fiscalitate indirectă, pentru că mulți au vorbit de TVA, sau dacă e vorba de fiscalitate directă de asemenea și de um, taxe um, vamale sau alte tipuri de fiscalitate. lentoarea sistemului este de asemenea o problemă în schimbarea informațiilor. De foarte mulți ani s-au schimbat uh, informații pe bază bilaterală în cadrul unor acorduri sau în cadrul Uniunii Europene prin Code of Conduct Group despre informații fiscale, iar anul trecut am adoptat uh, directiva de obligație de informație pe hotărârile fiscale care va fi uh, pusă în aplicare în continuare, dar care nu funcționează la fel de rapid cum ne-am fi dorit. A mai fost pusă o întrebare de către mulți membri despre recomandările BEPS în Uniunea Europeană și întrebarea e dacă trebuie să fie respectate aceste recomandări sau dacă trebuie să mergem mai departe, așa cum propune Comisia Europeană, în legătură cu switchover-ul care pune foarte multe probleme, se pare, unor întreprindere și unor țări chiar. Ultima remarcă pe care a spus-o și domnul Van Rey, uh, după cum am spus la început, nu suntem singuri pe lume. Acesta este motivul pentru care vrem să organizăm cu OCDE-ul o întâlnire exact ca aceasta, dar cu celelalte țări non-UE la sediul OECD de la Paris și la jumătatea lui mai o delegație a Comisiei Taxe 2 va merge la Washington pentru ca să se întâlnească cu Departamentul Trezorerie și cu Congresul Statelor Unite. Pe această temă, Congresul Statelor Unite a fost absolut dezinteresat până acum câteva luni. Noi am încercat de mai multe ori să luăm contact cu ei și ei ne-au explicat foarte politicos că nu este practic treaba lor. Iar pro, cu proiectul așa numitului inversion, adică o deplasare a sediului laboratorului farmaceutic Pfizer în Irlanda, s-a creat o mare dezbatere și tensiune în Statele Unite, iar acum, în campania electorală americană, se vorbește despre acest uh, subiect, iar administrația federală a anunțat că va lua câteva măsuri uh, care vor penaliza inversions-urile făcute în următoarele săptămâni și deci ar împiedica grupul Pfizer de a-și finaliza acest proiect și mai ales ce ne interesează este că atât Congresul cât și uh, Senatul au decis să analizeze problema și să înceapă audieri analizând foarte îndeaproape propunerile OCDE. Deci vom profita de conjunctura aceasta favorabilă pentru ca să ne întâlnim cu reprezentanții Parlamentului în America pentru ca să le prezentăm pozițiile europene și să ne asigurăm așa că dacă ne orientăm către recomandările OCDE și recomandările Comisiei pentru spațiul Uniunii Europene, atunci nu suntem uh, deloc naivi și nu ne vom compromite competitivitatea ci din contră, pentru mai multă claritate, eu cred că aceasta o va îmbunătăți. Iată, deci ce aveam eu de spus. Domnule Quest, vă dau cuvântul să răspundeți. Thank you very much. Uh, mulțumesc, domnule președinte. Doresc să vă mulțumesc pentru această dezbatere foarte interesantă, pentru toate observațiile dumneavoastră. Mă voi, voi concentra observațiile pe trei teme mari și voi încerca să organizez răspunsurile în legătură cu aceste um, teme, adică nevoia de a acționa, um, consecințele asupra competitivității și economiei și modul în care se poate acționa. În legătură cu nevoia de a se acționa, cred că mulți participanți au spus că este de, cât este de important să luăm măsuri în acest domeniu pentru a aborda în mod eficient această problemă a erodării bazei um, de impozitare și pierderii de venituri. Bineînțeles, trebuie să ne întrebăm ce este o impozitare eficace, cum se asigură o bază fiscală și așa mai departe și legătură cu diferite tipuri de propuneri care au fost făcute pentru a face față acestor probleme. Primul set de propuneri în cadrul pachetului uh, de luptă împotriva veterii plătirii taxelor pentru a răspunde la întrebarea a definițiilor. Nu știu dacă voi reuși um, um, 100% din punct de vedere juridic, dar pe de o parte avem evaziunea fiscală, suntem cu toții de acord că acesta este un comportament ilegal și apoi ajungem la discuția ce este evitarea plătirii taxelor și planificarea fiscală agresivă și cum facem față acestor fenomene. Acesta cred că este esența dezbaterii noastre de aici. Este clar că anumite tipuri de evitare a plătirii taxelor pot fi legale și cele mai neutre profită de anumite stimulente uh, pentru investiții cel mai departe. Nicio problemă dacă sunt transparențe, transparente și egale pentru toată lumea. Apoi se ajunge într-o zonă gri. Și uh, uh, un, mm, e vorba de a uh, atrage un, uh, un avantaj, a profita de anumite elemente tehnice de care se poate abuza și planificarea fiscală agresivă cred că este uh, extrema cea mai sofisticată a evitării plătirii taxelor. Deci, practic, se exploatează orice gol din legislație sau uh, deducerea anumitor cheltuieli din impozite și așa mai departe. Și astfel se ajunge la discuția legată de corectitudinea sistemului și de competitivitate, pentru că, bineînțeles, dorim să ne asigurăm că impozitarea este um, corectă, echitabilă și se asigură competitivitatea între agenții economici. Deci e vorba de evitarea ca golurile din legislație și complexitatea legislației să fie folosită pentru a evita impozitarea echitabilă din discuție s-a degajat și importanța schimbului de informații sau transparența și mă bucur să aud cât sprijin există pentru diferitele propuneri făcute deja sau sunt în, în curs de adoptare în legătură cu schimbul de informații. După cum știți, avem deja Um, prevederi pentru schimbul automat de informații privind deciziile fiscale, text adoptat anul trecut. Avem un acord politic privind schimbul de informații în raportarea țară cu țară între autoritățile fiscale, dar aceste informații nu vor fi făcute publice, doar vor fi comunicate între autoritățile fiscale și există o altă parte din informațiile din raportarea țară cu țară care ar deveni publice Um, intenția acestei propuneri este ca informațiile să fie publicate. Înțeleg că există multe discuții în legătură cu domeniul de aplicare și pragurile din o astfel de propunere. E normal să fie așa, este o propunere a Comisiei, acum se află în domeniul public și face parte din discuția care urmează să o avem ca să asigurim, în ca să asigurăm echilibrul ideal în adoptarea acestei propuneri dar mă bucur să constat că există sprijin pentru o transparență adecvată și astfel Uniunea Europeană joacă rolul în punerea în aplicare a acestor acorduri globale și cred că suntem pe calea cea bună pentru a o face. S-au discutat mult și despre lista neagră. Întrebarea este dacă va funcționa, dacă n-a funcționat în trecut și cred că e o chestiune destul de complicată veți vedea că am făcut o propunere deja în ianuarie pentru a încerca să consolidăm modul în care putem să ne asigurăm că promovăm o guvernanță fiscală globală sănătoasă în, prin cooperarea noastră externă și eventual uh, în, printr-o listă a țărilor care nu cooperează. Acum există o legătură foarte clară între această propunere din ianuarie și raportarea publică țară cu țară, așa cum a fost menționată în propunerea de săptămâna trecută, pentru a asigura mai multă transparență legătură cu jurisdicțiile care ar fi pe listă. Cele două propuneri împreună uh, trebuie să demonstreze că avem uh, că vom avea lista disponibilă în momentul în care se adoptă directiva. Cred că acum există voința la nivel public pentru că acest lucru să se întâmple și trebuie să există o legătură clară între cele două procese. Președintele întrerupe pe vorbitor. Care ar fi sancțiunea? Și cred că Comisia va propune sancțiune comună pentru jurisdicțiile care s-ar, ar fi puse pe lista neagră. Deci, a avea o reputație proastă nu e suficient. Care ar fi consecințele la nivel juridic și practic? Uh, ale faptului de a se afla pe lista neagră. Răspunsul scurt la această întrebare este că noi am propus ca întâi în grupul privind codul, uh, codul de conduită să discutăm ce țări, ce țări ar trebui să apară pe listă și să cădem de acord, deci între statele membre, în, în uh, grupul codului de conduită, care să fie consecințele. N-am făcut încă asta. Prima sancțiune este um, prezența pe listă, pe o listă publicată. Și este deja o măsură de, destul de eficace, pentru că țările care s-au regăsit pe o listă au uh, făcut multe eforturi pentru a ieși de pe listă. Uh, unele sunt deja pe listă, altele nu. Apoi, e evident că trebuie să clarificăm sancțiunile și trebuie să că sancțiunile se aplică la nivel european sau la nivelul statelor membre, ținând cont și de subsidiaritate. Deci, această um, politică a sancțiunilor face parte din propunere. Președintele în franceză ne putem închipui că am decide că o bancă care are o filială într-o jurisdicție de pe o listă neagră sau care a avut tranzacții cu o jurisdicție uh, de pe lista neagră să nu, aibă, să nu mai aibă dreptul să funcționeze în Europa. Ar fi posibil așa ceva? Da, sunt dispoziții destul de brutale, pe care însă Congresul American nu, nu ezită uh, să le ia și uneori să le aplice chiar când au relații comerciale cu anumite țări. Dar dacă noi nu suntem gata să mergem până la acțiuni de acest tip, chiar dacă sunt un fel de armă atomică, atunci măsurile noastre vor rămâne de ordinul teoriei. Într-adevăr, Cred că primul obiectiv, spune domnul Quest, este să promovăm o bună guvernanță fiscală și să rezolvăm problemele la sursă ca să nu trebuiască să punem pe listă neagră aceste jurisdicție. Dacă ajungem până acolo, trebuie să avem o, o listă publică um, pentru a constrânge țările să facă eforturile necesare pentru a depăși problemele respective. Și trebuie să includem aici sancțiuni, dar uh, Aici revenim la subsidiaritate, pentru că, până la urmă, sancțiunile trebuie să le aplice statele membre. Și aceasta este o parte din provocarea de a aborda aceste lucruri și la nivel european, și la nivel global, și la nivel național în același timp. Doresc să mai adaug un lucru. Doresc să vorbesc despre competitivitate. E foarte important să ne asigurăm că în momentul în care facem aceste propuneri protejăm competitivitatea și ajung aici la întrebarea dacă trebuie pur și simplu să respectăm BEPS-ul sau trebuie să avem o propunere pur BEPS și apoi alte aspecte în plus să le abordăm separat. Mm, abordarea noastră a fost să facem o propunere generală, completă, care integrează, cred, BEPS-ul într-un mod integrat, dar ține cont și de specificitățile pieței unice și cred că a fost, am considerat că a fost mai logic să facem asta într-o propunere unică, prezentată în ianuarie. Și se pare că avansăm bine. Dar, până la urmă, decizia dacă să păstrăm toate aceste aspecte împreună într-o directivă unică sau să le împărțim în două propuneri separate, așa cum s-a spus în anumite intervenții, depinde de nivelul politic. Și aceste lucruri se discută în momentul de față sub auspiciile președinției olandeze și uh, Eh, cred că obiectivul este să iau decizie în luna mai. Vom vedea care va fi rezultatul, dar cred că trebuie să ne asigurăm că toate aspectele acestei propuneri vor fi adoptate, pentru că sunt cu toate importante, relevante în lupta împotriva evitării plătirii impozitelor. Și cred că am abordat astfel cam toate subiectele pe care le aveam de abordat, dacă nu veți aduce aminte de subiectele de care le-am uitat. Acum dau cuvântul celor doi raportori în încheiere. Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc colegilor uh, um, pentru dezbatere, spune domnul Iepe Cofod. Cred că dezbaterea de azi ne-a arătat că e nevoie de discuții suplimentare dincolo de aceste evenimente în legătură de diferitele concepte pe care le menționăm. Să definim uh, planificarea fiscală agresivă, să definim evitarea plătirii impozitelor, să definim ce înseamnă un mediu de afaceri interesant pentru companii, ce înseamnă concurența fiscală sănătoasă. Sunt concepte pe care trebuie să le discutăm în profunzime. Eu cred că întâi trebuie să facem ordine aici la noi acasă, în Uniunea Europeană, între statele membre trebuie să ne asigurăm că oferim un mediu echitabil companiilor de pe piața noastră care să beneficieze de aceleași reguli și, practic, să nu ne furăm unii altora veniturile din fiscalitate uh, pentru a ne uh, spori baza mm, fiscală. Aceasta este provocarea care se confruntă uh, baza fiscală din Europa care se erodează este o provocare de justiție fiscală pentru cetățenii de rând. Companiile mici uh, plătesc uh, cu 30% mai mult decât multinaționalele. Astfel se distrug locuri de muncă, se distruge și astfel și spiritul antreprenorial, se distruge posibilitatea de a dezvolta noi companii. E important să înțelegem acest lucru și doresc să spun că trebuie, de aceea spun că trebuie să facem curățenile noi acasă. În legătură cu deciziile fiscale, mă bucur că există schimb de informație privind deciziile fiscale între statele membre, dar încă avem state membre care aplică um, dispoziții care pot fi considerate planificare fiscală agresivă. Există încă diferențe mari în anumite domenii ale fiscalității, de aceea spun că trebuie să facem ordine întâi la noi acasă. Sunt multe de făcut, nu voi da toate exemplele, dar suntem departe de a fi reușit în, acest, în această direcție și avem, trăim într-o lume liberă în care fluxurile de capital sunt libere de asemenea. Așa cum s-a spus, dacă luăm discuția din Statele Unite privind uh, uh, impozitarea companiilor, sunt mii de miliarde de profituri uh, care plec, pleacă departe de Statele Unite, pentru că acolo uh, impozitarea companiilor, impozitele pe companii sunt ridicate. Poate Obama uh, a spus că nu e vorba de evaziune fiscală ilegală, dar regulile nu sunt suficiente. Comisia spune azi același lucru. Am identificat goluri care trebuie umplute. Și uh, atât parlamentele naționale trebuie să o facă, cât și cei de la nivel european. Și deci asta mm, rămâne încă de făcut nu doar transparența este importantă, ci și uh, lipsa complexității. În uh, dosarul Panama Papers uh, constatăm că situația este foarte complexă și dincolo de această complexitate se identifică proprietarul unui trust sau unei fundații, dar dacă nimeni nu știe cine este acest um, uh, proprietar, practic nimeni nu înțelege nimic de aceea e nevoie de reguli simple. Apoi, în legătură cu raportarea țară cu țară, despre care am dezbătut și aici în acest Parlament, pentru mine simplitatea regulilor este esențială. Mi s-ar părea logic să aplicăm aceleași standarde în cazul tuturor multinaționalelor, în cazul celor din sectorul financiar, în cazul băncilor. Deci să se aplice o raportare țară cu țară la nivel global, ca și în cazul celorlalte companii din afara sistemului financiar. Și cred că putem să cooperăm pentru a face față acestei provocări. Și mai doresc să spun următorul lucru. Ascultând dezbaterea de astăzi, îmi dau seama că există mult sprijin la adresa pachetului uh, Comisiei de luptă împotriva evitării plătirii impozitelor. Este un element esențial din activitatea noastră și a doua concluzia mea este faptul că în momentul în care te impui ca lider în dezbaterea globală în legătură cu evitarea plătirii impozitelor, atât la OCDE cât și în G20, este gestul că important și acum când Cameron a, uh, are un acord cu propriile sale jurisdicții uh, și acesta este un canal major de evitarea plătirii taxelor sau chiar de evaziune fiscală și cred că e nevoie de astfel de cooperare cu propriile sale jurisdicții, Regatul Unit. Practic, toa și celelalte 27 de state membre trebuie să aibă acces la aceleași informații um, ca și Regatul Unit. Deci avem nevoie de o cooperare foarte eficientă între cele 28 de state membre sau, dacă autoritățile fiscale din fiecare state membre obțin informații, acestea trebuie comunicate imediat tuturor statelor membre. În cazul uh, SwissLeaks am văzut acest caz în care de, un, autorităților unor țări le este greu să aibă acces la elemente, la informații legătură cu uh, companiile sau persoanele de pe teritoriul lor. Uh, deci, iată, mai avem foarte multe de făcut, dar acum cred că există imboldul necesar, însă mai sunt multe eforturi de făcut. Și imediat voi încheia. Săptămâna trecută a fost săptămâna Panama Papers. Acum obține, a, a, primim mesaje din partea publicului, din partea alegătorilor, dincolo de uh, indignarea de săptămâna trecută și de cea dinainte. Acum lucrurile s-au liniștit oarecum avem, cred, o responsabilitate comună și anume să păstrăm vie dezbaterea publică pe această temă. Deci nu să avem doar o audiere aici la Parlamentul European, care e un lucru foarte bun, pe de altă parte, dar și la nivelul parlamentelor naționale subiectul trebuie să rămână pe ordinea de zi, pentru că cetățenii au impresia că discuția privind Panama Papers nu s-a întâmplat, nu s-a, nu s-a, s-a încheiat și nu s-a făcut nimic. Noi trebuie să arătăm că acționăm și că acționăm rapid în acest caz, ă, deci Uniunea Europeană, Comisia și statele membre trebuie să acționeze rapid, poate mai rapid, de, rapid decât de obicei. Vă mulțumesc pentru dezbatere. Mulțumesc, Iepe. Michael. Mulțumesc. Dragi colegi, doresc să adaug trei aspecte. Mai întâi, am impresia că Colegii noștri din Parlamentele Naționale au apreciat ocazia de a avea un schimb de opinie aici între noi și în calitate de coraportor doresc să mulțumesc membrilor Parlamentelor Naționale pentru faptul că au venit până aici la Bruxelles să discute cu noi aceste lucruri. A doua întrebare este următoarea. Sau a doua observație este următoarea. S-au făcut multe comentarii um, pentru a sprijini propunerile Comisiei. Colegii din Franța și Polonia, de exemplu, s-au exprimat în favoarea bazei comune consolidate de impozitare a companiilor, care este una dintre proiectele cele mai importante din punctul de vedere al Uniunii Europene. Um, mult, mulți colegi au fost de acord că e nevoie de mai multă transparență și, într-adevăr, acesta este un subiect major propus deja de Comisie și legislația este deja în uh, curs de punere în aplicare. Există acum însă divergențe în uh, punctele de vedere uh, în legătură cu întrebarea dacă competențele trebuie să fie la nivel european sau la nivel de stat membru. Eu cred că nu trebuie să creăm un conflict pe aceste subiecte, pentru că, în calitate de coraportor, eu cred că Uh, una dintre concluziile la care am ajuns uh, este că principala problemă este una care afectează statele membre, deci pentru a o rezolva este în interesul statelor membre să acționeze, dar bineînțeles singure statele membre nu pot să rezolve problema, trebuie să existe o cooperare internațională și ocd ul și grupul G20 trebuie să se implice, dar și Uniunea Europeană trebuie să joace un rol crucial în rezolvarea problemei. Nu trebuie să uităm că avem o piață comună în Uniunea Europeană cu uh, pe care capitalurile circulă liber și de aceea e o idee bună ca statele membre uh, împreună cu Comisia și Parlamentul European să găsească o abordare comună pentru un cadru juridic obligatoriu pentru a pune capăt evitării agresive a plătirii uh, impozitelor. Mulțumesc! Très bien, je vous remercie. Donc, je crois que... Vă mulțumesc. Cred că a fost o după masă foarte productivă. Pe baza acestui prim schimb de opinii vom, vom continua um, schimbul de idei între noi. Tuturor celor dumneavoastră care vor putea veni la Paris pe 2 mai, um, le transmit invitația de a participa la conferința interparlamentară uh, la care vor participa și reprezentanții unor parlamente naționale de pe celelalte continente. În ceea ce privește lucrările Comisiei Temporare Taxe, ele se vor încheia cu recomandări pe care vor fi adoptate de Parlamentul European în iunie. Între timp, Comisia a hotărât să creeze o altă comisie, un fel de comisie de anchetă, pe tema subiectelor din dosarul uh, Panama Papers. Așa cum a amintit domnul Duisenberg, președinția olandeză și-a dat ca obiectiv să se ajungă la un acord politic în legătură cu întregul pachet privind lupta împotriva erodării bazei fiscale până în luna iunie. Adaug de asemenea Um, pentru a informa reprezentanții Parlamentelor Naționale că în comisia noastră, în comisia ECON, lucrăm um, la un uh, raport de inițiativă privind frauda TVA. Uh, frauda uh, din taxa pe valoare adăugată este un subiect major în toate parlamentele naționale pentru că este o fraudă pe scară industrială uh, la adresa taxei, impozitului care aduce cele mai mari venituri bugetelor noastre uh, Uh, și pentru care baza fiscală este armonizată astăzi în toate uh, statele fondatoare ale Uniunii Europene. Baza fiscală uh, a taxei pe valoare adăugată între țările fondatoare este armonizată de 40 de ani și de 40 de ani avem probleme de fraudă tip carusel, uh, cărora, fraude cărora nu le-am putut pune capăt și trebuie să rezolvăm și această problemă pentru totdeauna. Deci vă mulțumesc încă o dată pentru participare, vă urez drum bun înapoi în țările dumneavoastră și sper că vom, ne vom revedea în curând pentru a discuta aceste uh, subiecte. Ședința s-a încheiat aici și noi reluăm în această sală lucrările coordonatorilor și reuniunea raportorilor și raportorilor din umbră pentru audierea reprezentanților insulelor Caiman. S-a încheiat ședința.